Hello everybody. Uh, this is a last minute change. Mrs. Mazzoni will not be able... Bună ziua. O schimbare de ultimă oră. Domnul Mazzoni nu va putea prezida prima parte a acestei întâlniri. Deci eu înlocuiesc pe doamna președinte. Vă rog să mă iertați dacă uh, există neclarități pentru că doar acum am aflat și eu. Din păcate, doamna Angelili nu va putea fi prezentă, deci punctul 15 de pe ordinea de zi uh, va fi eliminat. Da, doamna Grün? Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau doar să vă spun că există anomalii în procesul verbal al reuniunii noastre anterioare. Deci voi formula câteva modificări pe care le voi transmite în scris. Let's go back to uh, do you want to, do, to discuss it today? Vreți să le discutăm acum, acum sau? Nu voi. Da, acest lucru va fi făcut la punctul 2, aprobarea procesului verbal. Da, conform ordinii de zi, va trebui să revotăm raportul special al raportul referitor la raportul special al Ombudsmanului European. Datorită unei probleme tehnice. Vreau doar să vă întreb dacă ați ajuns la diverse, pentru că am o propunere. Da, vom discuta acest lucru peste câteva momente, însă haideți să vedem ceea ce era pe ordinea de zi inițială. Aș dori să vă explic că datorită unei probleme tehnice, data trecută când am votat acest raport special al Ombudsmanului European, am votat raportul în versiunea veche. Deci, s-a considerat oportun să votăm din nou asupra versiunii noi, în cazul în care au existat erori. Sper că ați eh, citit versiunea corectă a raportului și că eh, sunteți gata să votăm din nou acest raport. Nu există amendamente însă, deci o, Sper să nu existe probleme cu acest aport extrem de important. Punctul principal al dezbaterii din această după masă e, privește o serie de petiții care se referă la drepturile copilului și la responsabilitatea parentală. În mandatul anterior am cerut un raport și vom începe cu un raport din partea domnului profesor Gianpaolo Romano, care s-a ocupat de acest raport. Eu urăm bun venit și vom începe cu această prezentare. Au fost selectate o serie de petiții care ridică mai multe aspecte ale ace- aceleiași probleme. Și petiționarii sunt reprezentați aici sau sunt prezenți în persoană. Punctele 8, 9 și 14 vor fi prezentate de petiționari. Mai târziu, să spunem la o 6 fără un sfert, vicepreședinta Vivian Reding se va adresa comisiei noastre în legătură cu aceste subiecte. Mâine, după reuniunea coordonatorilor, vom avea o nouă ocazie de a dezbate avizul Hankis cu privire la accesul la documente. Documente ale Parlamentului European și nu numai. și vom auzi eh, și uh, informarea cu privire la vizita de informare din Austria a domnului Vila. Inițiativa, avizul referitor la inițiativa cetățenească de mâine va fi discutat doar la 12 fără un sfert. Vom avea după aceea prezentarea petiției de la punctul 22 și o petiție cu și petițiile 23 și 24 relate de Belgia. Aveți comentarii cu privire la ordinea de zi. Deci, pentru a recapitula, doamna Angelili nu va veni, doamna Vivian Redding va veni la șase fără un sfert. Acestea sunt punctele principale. Așadar, haideți să ne întoarcem la procesul verbal din 29-30 septembrie și doamna Gruni. Da, vroiam doar să spun că nu putem accepta ca atare procesul verbal pentru că eu am câteva modificări legate de ceea ce am discutat, în special în reuniunea coordonatorilor. Însă voi trimite aceste observații în scris. In this case... În acest caz este mai bine să trimiteți schimbările în scris pentru a nu exista neînțelegeri. Doamna Hauken, ați avea și dumneavoastră, dumneavoastră o observare, o observație? Da, o, uh, un punct la diverse. Există declarații de presă din partea doamnei Masoni din, de sâmbătă din, uh, în legătură cu situația din campania. Uh, am văzut că acest document există doar în limba italiană și aș dori ca acest document să existe și în limba engleză, pentru că îl vom discuta mâine. Din câte îmi dau seama, este un document foarte important, așa încât uh, avem nevoie să știm ce conține documentul respectiv. Eu am încercat să citesc documentul, însă nu cunosc foarte bine limba, limba italiană. Deci ați dori acest document în seara aceasta, uh, înainte de întâlnirea coordonatorilor de mâine. Yes, thank you very much. You'll try that, yes. Da, deci se va încerca o traducere doar pentru un doar un, un fel de rezumat, de exemplu. Foarte bine, atunci uh, știu că această declarație este uh, are legătură cu raportul nostru. Președintele delegației noastre s-a deplasat în campania pentru că uh, și mă interesează pentru că este vorba despre președinta comisiei noastre. Da, înțeleg sugestia pe care ați făcut-o, dacă va fi posibil din punct de vedere practic să primim chiar și un, sum, un rezumat al punctelor principale, atunci vom încerca să facem acest lucru. that, uh, um, pe, that petitions uh, 900 petițiile, petițiile 900 din 2007 și 1792 din 2009 vor fi redeschise. Și Petiția 1768 din 2009 ar putea să fie, poate fi închisă. Dacă nu există alte observații, putem să trecem la votarea raportului corect. Raportul referitor la raportul special al domnului Diamanduros. So, raise your hands, those who agree. Cine este pentru? And those who disagree. Cine este împotrivă? Și abțineri? Vă mulțumesc încă o dată pentru acest vot. Acum, domnule profesor Romanu. So, Professor Romano, are you ready to start with your... Domnule Romano, dacă doriți să începeți prezentarea. Whatever. Donc, euh, on vous voilà, microphone. Voilà, je crois que c'est bon maintenant. Donc, on, bonjour à toutes et à tous. Bună ziua tuturor. Am venit pentru a prezenta principalele rezultate ale unui uh, studiu elaborat de Institutul Elvețian de Drept Comparat în legătură cu responsabilitatea parentală, custodia copiilor și drepturile de vizită în cazul de separările transfrontaliere. Uh, Vă voi transmite un exemplar al acestui um, studiu de 250 de pagini în engleză și în franceză, cu anexele lui, uh, care sunt destul de importante. Iată care este structura studiului. Uh, am um, urmat uh, specificațiile clare și am făcut câteva statistici în primul rând pentru a vedea um, care este amploarea fenomenului separărilor transfrontaliere, am făcut un rezumat al legislației internaționale și uh, europene în materie. A treia parte a studiului uh, conține o analiză a legislațiilor naționale, a legislației și practicilor naționale în domeniul custodiei copiilor, drepturilor de vizitare și răspunderii parentale. În ultima parte am făcut un bilanț al progreselor care s-au făcut în ultimii uh, ani, în ultimii 10 ani mai precis, uh, ca urmare a intervenției foarte importante a uh, legislatorului european, în care prin regulamentul Bruxelles 2 a, a creat reguli europene uh, foarte utile în domeniu și am pregătit și câteva recomandări, așa cum uh, ni s-a cerut. Țările în care am, uh, din care am analizat eșantioane au fost în primul rând Franța și Germania, am ales și uh, Spania, pentru că este o țară cu dimensiuni uh, mari, uh, și așa cum arată și jurisdicția și jurisprudența Curții Europene de Justiție, se întâmplă destul de des uh, ca um, în cazurile de separare copiii să fie mutați în Spania în mod ilicit. Uh, am ales și Polonia, Regatul Unit uh, și Suedia. Am trebuit să alegem între două țări scandinave și am ales Suedia din motive care țin în esență de numărul populației Suediei. Câteva noțiuni uh, cheie, înainte de a trece la statistici, noțiunea de separare. Acest uh, termen este înțeles în uh, sensul său larg, dizolvarea sau anularea unei căsătorii sau unui parteneriat înregistrat sau situațiile de despărțire a unui cuplu de persoane necăsătorite noțiunea de separare transfrontaliere, pentru a putea uh, fi considerată separare transfrontalieră, o separare este, acest tip de separare este definită în regulamentul Bruxelles 2A și implică uh, faptul că naționalitatea uneia dintre persoanele implicate sau persoana care poartă răspunderea parentală, deja că naționalitatea uneia dintre părinți sau uh, uneia dintre persoanele care se ocupă de custodia copiilor um, și uh, reședința acestuia nu sunt în același stat, deci sunt în cel puțin două state. E vorba de uh, separări în care sunt implicate unul sau mai multe state membre și eventual state terțe. Una dintre recomandările pe care le-am făcut noi, în special în situația în care sunt implicate state terțe, precum Statele Unite, Argentina, sunt um, recomandări care sunt foarte importante uh, pentru uh, legislația uh, europeană și pentru cazurile în care sunt implicate și statele europene. Deci, fiindcă sunt italian, observați că am tendința de a vorbi foarte repede. Cred că nu este prima dată um, când mi se atrage atenția asupra acestui fapt, observația noastră este justificată. Uh, pentru a descrie puțin uh, sfera de aplicare a studiului nostru. Ce înseamnă responsabilitatea parentală? Noi ne-am bazat pe definiția din uh, regulamentul Bruxelles 2A care definește responsabilitatea parentală ca toate drepturile și obligațiile um, acordate sau conferite unei persoane fizice sau morale. Uh, deci nu trebuie să fie neapărat o persoană fizică, poate fi și o instituție. Aceste obligații pot fi uh, conferite unei persoane printr-o decizie a uh, unui tribunal sau printr-o decizie a unei instanțe administrative și uh, depinde modul de stabilire a acestor obligații de regulile naționale ale statului despre care este vorba. În cazul uh, Irlandei, uh, Curtea Europeană de Justiție a um, emis uh, o hotărâre. În Irlanda există o prevedere legislativă în care spune că în cazul cuplurilor necăsătorite, tatăl nu um, are drept de custodie a copiilor. Aceste drepturi, aceste obligații pot să se refere fie la copil, fie la posesiunile copilului. Dreptul de custodie este definit în regulamentul Bruxelles 2A. El include drepturile și uh, obligațiile legate de copil, de persoana copilului și îngrijirile acordate acestuia și uh, cuprinde dreptul de a stabili reședința, domiciliul copilului. Dreptul de vizitare Există definiții ale acestui drept în instrumentele internaționale, e vorba de dreptul de a întreține relații personale cu copilul și în special dreptul de a aduce copilul într-un alt loc uh, decât la domiciliul său. Un lucru foarte important în cazurile de separare transfrontalieră. Îi voi da acum uh, cuvântul colegii mele, Daria Soleni, care vă va prezenta concluziile în materie de uh, statistică și de legislație națională în acest domeniu. Merci, profesor Mulțumesc, domnule profesor Romano, stimați membrii ai uh, Comisiei pentru Petiții, îmi face mare plăcere să iau cuvântul în fața dumneavoastră astăzi. Voi prezenta cele două părți principale ale studiului, prima legată de colectarea și analiza uh, statisticilor și uh, cea referitoare la um, analiza juridică din punct de vedere juridic a uh, legislației naționale, în ceea ce privește colectarea statisticilor și analizarea datelor statistice. Am ales uh, metoda de colectare a datelor uh, pe baza obiectivului studiului și anume de a studia particularitățile de atribuire a drepturilor parentale în cazul separărilor transfrontaliere. În uh, acest demers uh, ne-am limitat la colectarea datelor oficiale și disponibile publicului larg și acest demers ne-a permis să stabilim disponibilitatea acestui tip de informații în fiecare stat. Am colectat două tipuri de informații, datele cu caracter caracter general și datele cu caracter specific transfrontalier. Prima categorie de date se referă la divorțurile și separările judiciare și a doua parte uh, se referă la modul în care se rezolvă problema atribuirii drepturilor parentale în caz de separare. Al doilea grup de date se referă um, la separările transfrontaliere, procedurile de divorț și uh, de uh, separare în cazul în care părțile implicate au reședința în două țări diferite sau naționalități diferite. Analiza statistică um, a avut ca scop um, evidențierea numărului de uh, separări care au loc în fiecare stat membru și a estima cantitativ uh, um, care este ponderea separărilor transfrontaliere. Din fiecare grup de date am uh, estimat numărul de cazuri și numărul de cazuri în care s-a rezolvat problema atribuirii drepturilor parentale. Astfel am, am putut observa dacă problema atribuirii drepturilor parentale în cazurile interne uh, Uh, se rezolvă uh, în mod diferit uh, față de situația cazurilor transfrontaliere. Câteva comentarii în legătură cu caracteristicile informațiilor pe care le-am colectat și le-am analizat în anumite state, precum în Franța și în Anglia, spune vorbitorul. Nu există studii legate de separările transfrontaliere statisticile nu specifică dacă e vorba de separare transfrontaliere, pentru, fie pentru că aceste date nu sunt colectate, fie pentru că naționalitatea sau reședința uneia dintre părți nu a apărut în um, procedură. Astfel este imposibil să se um, stabilească ponderea acestor date fără a face referire la uh, textele judi- uh, deciziilor, hotărârilor uh, tribunalilor. Un Dacă există statistici uh, legate de separări transfrontaliere, acestea sunt de multe ori lacunare. Datele colectate nu sunt întotdeauna uniforme, armonioase și nu fac diferența între naționalitatea europeană sau non-europeană a părților implicate. Cel mai adesea, statisticile precizează naționalitatea părților în loc de domiciliul acestora, în loc de reședința acestora la momentul uh, divorțului. Așa se întâmplă în Germania, Franța și Spania. Astfel, uh, nu am putut aprecia efectele eventuale ale acestor uh, separări asupra reședinței copilului după încheierea procedurii. În general, informațiile privind atribuirea drepturilor uh, parentale în procedurile transfrontaliere sunt uh, lipsesc și de aceea nu putem uh, aprecia influența factorului transfrontalier asupra modificării locului de reședință a copilului. Am evidențiat câteva tendințe. Am constatat că sunt multe uh, căsătorii uh, între uh, cetățeni și străini, în cazuri precum Spania și în Germania. Sunt relativ mulți copii care au trecut printr-o separare transfrontalieră, în special în Suedia. Peste 20% dintre copiii din Suedia au fost martorii separării transfrontaliere a Uh, părinților lor. Am observat uh, o creștere a procentului de separări transfrontaliere în Polonia de la aderarea Poloniei la Uniunea Europeană. De asemenea, am observat că, în general, uh, îndepărtarea geografică, distanța mare geografică între titularul custodiei copiilor um, față de uh, reședința principală nu uh, împiedică acordarea custodiei comune asupra uh, copiilor. Am vrut să vedem dacă natura transfrontalieră sau netransfrontalieră a unui litigiu avea vreo influență asupra atribuției drepturilor parentale asupra copiilor. Natura internațională sau neinternațională a uh, disputei nu pare a avea vreo influență asupra practicilor judiciare în domeniu. Nu se confirmă faptul că naționalitatea părintelui sau reședința acestuia ar avea vreo influență asupra atribuției custodiei copiilor sau uh, a drepturilor de îngrijire a copilului. Aceasta uh, nu reprezintă un factor decisiv nu am uh, constatat că se uh, atribuie în mod predominant uh, custodia copiilor părintelui care are reședință în țara de domiciliu a copilului. Uh, De asemenea, nu putem uh, confirma sau uh, infirma că decizia luată de tribunal are legătură cu uh, faptul că se dorește rămânerea copilului în statul uh, inițial de domiciliu. În privința răspunderii uh, parentale și a drepturilor de custodie, putem spune următoarele lucruri. În privința responsabilității parentale, studiul a constatat că noțiunea de responsabilitate parentală este definită asemănător în uh, legislațiile uh, naționale. Răspunderea parentală se stabilește automat uh, la nașterea sau recunoașterea copilului, are un caracter general și se referă la protecția copilului și la intereselor patrimoniale ale acestuia. Părinții nu pot să renunțe la exercitarea autorității uh, parentale și nu pot nici să um, o delege unui terț. În general, responsabilitatea parentală este atribuită ambilor părinți și nu uh, are legătură cu starea civilă sau legăturile conjugale dintre părinți. Ceea ce înseamnă că o um, că schimbarea relației dintre părinți nu are influență asupra um, răspunderii, um, responsabilității parentale, dar poate modifica modul în care aceasta este exercitată. Acordurile parentale privitoare la exercitarea responsabilității parentale sunt uh, permise în toate statele membre, cu excepția Poloniei. Am constatat câteva divergențe între statele membre în ceea ce privește aplicarea noțiunii uh, de uh, autoritate parentală. De exemplu, în Spania, Franța și Polonia, în cazul separării Poloniei, exercitarea responsabilității parentale poate fi atribuită în mod exclusiv unui singur părinte. În schimb, în uh, Germania, copilul poate să se uh, opună unui acord între părinții, între părinții lui uh, privitor la exercitarea responsabilității parentale și atunci judecătorul decide cum se va uh, exercita responsabilitatea parentală. Custodia este uh, un element important al acestui uh, studiu. Uh, pentru că această noțiune nu intervine decât în cazul în care relația între părinți se rupe. Cu excepția Suediei, noțiunea specifică de custodie există în toate statele membre. Cu toate acestea, această noțiune este interpretată diferit. În Franța, în Polonia în regat, și în Regatul Unit, custodia include put, uh, puterea de a stabili reședința copilului și uh, nu neapărat uh, dreptul de a uh, avea reședința în același loc cu copilul. În Germania se, se uh, include dreptul, obligația de a trăi cu copilul. Noțiunea mai specifică a custodiei alternative cuprinde de asemenea, se confruntă de asemenea cu interpretări diferite în Franța și Germania este permisă custodia alternativă dar, uh, sau pe rând, dar este interzisă în Polonia. În ceea ce privește drepturile de vizitare, acestea nu sunt drepturi uh, atribuite doar părinților care uh, nu locuie, părintelui care nu locuiește cu copilul, ci și dreptul copilul de a păstra legătura cu ambii părinți în caz de separare. Acest principiu este uh, comun, aparține tuturor statelor analizate, sunt puține divergențe în legătură cu această noțiune. Divergențele pe care le-am identificat uh, se referă la uh, natura obligatorie sau constrângătoare, limitativă a dreptului de vizită. Uh, și uh, o altă divergență se referă la um, cercul, categoria de persoane care au drept de vizitare. Dacă acest drept se atribuie doar uh, părinților sau și altor persoane, precum bunicilor. Ultimul uh, punct pe care îl voi discuta este interesul copilului, noțiunea de interes uh, al copilului care se află Uh, la baza tuturor uh, deciziilor luate în caz de separare a părinților și în special în cazul de separare transfrontalieră. E vorba de o noțiune uh, definită destul de vag, în mod intenționat, pentru a se putea găsi cele mai bune soluții pentru copil în funcție de caz. Anumite uh, legislații naționale cuprind totuși o, neține, o definiție legislativă a acestei noțiuni. De exemplu, în Franța, interesul principal al uh, copilului uh, ar fi să îi se asigure bună dezvoltare fizică și morală a copilului. În Bolonia, obiectivul este bunăstarea copilului adică satisfacerea în mod optim a nevoilor copilului și a dreptului său de protecție, de protecția sa ca persoană și a intereselor sale patrimoniale. În Suedia se pune accentul pe protecția copilului față de abuzuri, răpire sau agresiune și uh, să pune accentul pe nevoia copilului de a, ține o, de a păstra o legătură strânsă cu ambii părinți. Interesul uh, copilului uh, trebuie să acopere în anumite state acoperă și dreptul copilului de a se exprima, în special vis-a-vis -vis de um, părinții săi și de conflictele între părinții săi. în Germania, Spania și Suedia se pune accentul pe dreptul copilului de a se exprima. În cadrul studiului pe care l-am uh, efectuat, am acordat o importanță deosebită interpretărilor uh, judiciare ale noțiunii de interes al copilului în cadrul separărilor uh, transfrontaliere. În ceea ce privește uh, dreptul de custodie, am constatat că schimbarea domiciliului copilului prin mutarea în străinătate nu se consideră ca fiind în contra interesului copilului, atâta timp cât se respectă anumite um, condiții. Noțiunea de bază este principiul continuității. și anume continuități princip, uh, așa cum uh, este el numit în doctrina germană. Deci schimbarea, drept, schimbarea domiciliului copilului trebuie să nu uh, implice o ruptură prea dură cu modul, cu mediul în care acesta a fost crescut. De asemenea, trebuie să fie respectate drepturile celuilalt părinte de a-și vizita copilul. În materie de drepturi de vizitare, vizitele efectuate de um, copil în străinătate nu sunt considerate um, ca contravenind interesului copilului, cu excepția cazului în care există un risc real de răpire, cum se întâmplă uneori în Spania. Vă mulțumesc pentru atenție și dau încă o dată col cuvântul colegului meu. Mulțumesc! On revient donc Revenim deci la cadrul internațional după ce am avut această prezentare a statisticilor la nivel național și a legislațiilor naționale. Am văzut că există diferențe între legislațiile statelor membre Există și diferențe la nivelul definițiilor noțiunilor și interesul copilului, deci această noțiune poate să ducă la rezultate diferite. După ce am trecut în vedere aceste regulamente și texte internaționale existente în prezent, trebuie să ne gândim cum ar trebui să arate o reglementare internațională europeană în acest domeniu care să reflecte toate aceste aspecte. Părțile interesate, părinții, copilul, persoanele care sunt titulare ale responsabilității parentale trebuie să aibă acces la instanță pentru a obține o decizie clară, o decizie finală, în, cu excepția cazului în care se schimbă împrejurările, în ceea ce privește dreptul de custodie și dreptul de vizită. Și aceste decizii trebuie să reflecte interesul copilului și a părților interesate. Interesul copilului este adesea considerat interesul superior, interesul primordial și judecătorul care va trebui să uh, Uh, medieze aceste acțiuni, trebuie să ia în considerare natura transfrontalieră a separării. Deci interesul copilului trebuie să se realizeze având în vedere natura transfrontalieră a separării. Odată ce există o hotărâre în care se atribuie drepturi parentale, fie că e vorba de drepturi de vizită sau de custodie, executarea acestor drepturi trebuie să poată fi să poată fi posibilă și aceste drepturi nu trebuie să uh, aibă un impact negativ asupra drepturilor comunitare. Care este problema care trebuie combătută în Europa și chiar la scară mondială în acest domeniu? Trebuie să evităm ca în cazul acelui copil să existe două decizii, două hotărâri. De exemplu, dacă avem uh, părinți, un cuplu Îmi cer scuze, spune vorbitorul, nu sunt obișnuit să mi se traducă intervențiile, de aceea vorbesc repede. Deci să revenim. Adesea, în anii 90, ne-am confruntat cu multe probleme, chiar și atunci, chiar a dus la o înființare a unei comisii franco-germane, deci există părinți uh, francezi-germani și există două hotărâri, una franceză, una germană. De exemplu, să ne gândim uh, la o situație în care tatăl e francez și mama e din Germania. Și trebuie să evităm cu orice preț ca cele două um, jurisdicții ale statelor membre să se pronunțe fiecare separat cu privire la atribuirea de drepturi parentale, fiindcă dacă fiecare instanță se va putea să se pronunțe, este posibil să se ajungă la hotărâri diferite. Adică în Franța să se hotărască, de exemplu, că custodia i se atribuie tatălui, care e francez, și în Germania custodia aceluiași copil îi se atribuie mamei, care este germană. Și astfel se ajunge la un conflict între hotărâri. Consecințele acestui conflict între hotărâri și o situație paradoxală, fiindcă ajungem la prea multe hotărâri, la un prea plin de hotărâri și situația aceasta va rămâne, de fapt, nerezolvată. Uh, nu va fi clar care sunt drepturile și obligațiile părinților. În Franța se spune tatăl are dreptul de custodie și obligațiile aferente și în Germania se spune nu, mama are drept de custodie și, prin urmare, și um, obligațiile aferente. Și ne putem imagina ușor ce se întâmplă dacă Trebuie să hotărâm dacă un copil merge la o anumită școală sau, și mai grav, dacă un copil uh, are nevoie de intervenție chirurgicală. Atunci există păreri diferite. Mama care are uh, competența de a lua o hotărâre conform uh, deciziei curții germane stabilește că copilul trebuie să meargă la școală în Germania și tatăl care are aceeași competență conform hotărârii instanței franceze, va hotărâ că trebuie să meargă în Franța. Deci iată că se ajunge la un vid comunitar de justiție. Adică părțile interesate nu au un răspuns concret, fiindcă hotărârile existente sunt contradictorii și uh, ne aflăm în imposibilitatea de a hotărâ. Deci copilul se află într-o situație de non-drept. E un contrast dramatic între ceea ce dorim noi și anume crearea unui spațiu de libertate, justiție um, și contrazice, contrazice articolul 67 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Lucru care poate să ducă la deplasări ale acestui copil care se va uh, regăsi transferat dintr-o țară în alta, între aceste două țări, și acest conflict între părinți se va transforma într-un conflict între instanțe. Și dacă instituțiile naționale nu vor avea competența de a tranșa acest principiu, nu se va ajunge la acest conflict. Deci, în situația actuală, părintele care este mai rapid, care este mai agresiv, care este mai, care vociferează mai puternic, poate ajunge să rezolve um, situația în favoarea sa și în detrimentul celorlalți părinte și libertățile comunitare sunt astfel încălcate. De ce? Fiindcă părintele francez, care are custodia conform instanței franceze, să spunem, uh, merge cu copilul în Germania, dintr-o dată nu mai are dreptul de custodie, fiindcă, iată, este pe teritoriul german și acolo um, are valabilitate hotărârea germană și custodia este atribuită mamei, conform legislației germane. Cum putem elimina această situație destul de dramatică pe care am prezentat-o? Întâi de toate, trebuie să ne asigurăm că hotărârea luată, deci că se poate lua o hotărâre în interesul copilului, și pentru asta, regulile de competență judiciară trebuie să ia în considerare locul unde se află copilul. Deci trebuie să încercăm o centralizare a acestor drepturi în unul sau maxim două state de asemenea, ar fi bine să existe posibilități de um, legătură, de dialog între judecătorii implicați în aceste situații, deci o comunicare transfrontalieră pentru a găsi o uh, cale de mijloc și o să fac și o propunere în acest sens spre finele prezentării mele. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că nu există proceduri paralele, fiindcă dacă nu, va exista un conflict între hotărâri și de aici vor decurge o serie de consecințe negative. Și de asemenea trebuie să reducem la minim posibilitățile de nerecunoaștere a hotărârii care a fost luată de o instanță a unui stat, deci aceste hotărâri trebuie să fie recunoscute în celelalte state. Să evităm situația în care se refuză recunoașterea acestora, fiindcă dacă există un astfel de, um, o astfel de situație de refuz, dacă o hotărâre nu este recunoscută în Franța sau în Germania, atunci statele în cauză, Germania, Spania, trebuie să um, judece din nou cazul pentru a se asigura că această chestiune a drepturilor parentale este rezolvată și va fi rezolvată în mod diferit de la o țară la alta. Deci, pe scurt, care e situația actuală? Și cum putem ajunge la această situație ideală pe care am descris-o, în care evităm aceste consecințe negative? În prezent există multe instrumente. Unele spun, există unii, unele voci care spun că există chiar prea multe instrumente și acest prea plin riscă să ducă la conflicte, pentru că atunci când există prea multe prevederi și convenții internaționale, judecătorii uh, nu vor ști pe ce să se bazeze și chiar se vor um, găsi în situații de conflict între prevederi internaționale. Am uh, indicat cinci instrumente, două uh, Uh, sunt instrumente referitoare la Convenția de Luxemburg din 84, uh, care a fost negociată în cadrul Consiliului Europei. Și mai există alte trei care sunt valabile pe viitor, care există deja în prezent. Convenția din uh, Haga din 80, Convenția de la Luxemburg, de la Haga, care a fost adoptată în 96 și care a intrat în vigoare în anumite state în 2002, Comunitatea Europeană a autorizat statele membre să ratifice convenția. Unele dintre ele deja au făcut, altele nu. De exemplu, în Franța, convenția aceasta din 96 va intra în vigoare în 1 februarie 2011, iar în Polonia deja e în vigoare de cât 2 ani. Și așa mai departe. Deci sunt instrumente care există, care funcționează bine, dar ar putea fi îmbunătățite, de ce nu? Și apoi avem regulamentul Bruxelles 2A, de care vom vorbi imediat. Există detalii cu privire la aceste instrumente învechite, am subliniat și defectele, neajunsurile acestor instrumente și am să mă concentrez și asupra instrumentelor recente care vor fi folosite pe viitor, Convenția Haga 80, care urmărește să combată aceste răpiri sau deplasări ilicite ale copiilor între două state membre. E vorba de un text care există la nivel mondial, deci nu se aplică doar în Europa, se aplică în 71 sau 72 de state, cred, suntem destul de mulțumiți de acest text, chiar dacă există cazuri um, și anume refuzul returnării copilului, care încă sunt discutate. Deci există state care refuză să um, returneze copilul în statul de unde a fost luat uh, pe anumite motive de neretur, cum ar fi integrarea copilului în mediul său de origine sau dorința copilului. Nu o să prezint aici detaliile tehnice, deci textul poate fi îmbunătățit în ceea ce privește aceste cazuri de retur lucru care s-a întâmplat de fapt în regulamentul Bruxelles 2A. Convenția de la Haga este un instrument destul de complex și complet, dar există și inconveniente la nivel uh, comunitar. Adică există multe motive de refuz aici și nu există procedură unificată în ceea ce privește punerea în aplicare a hotărârii. Și apoi, un instrument foarte important în Europa, Bruxelles 2A, care sunt temeiurile juridice și care ar putea fi temeiurile pentru modificarea acestui instrument. Avem titlul 5, capitolele 1 și 3 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Aceste dispoziții autorizează și chiar încurajează comunitatea să intervină pentru crearea acestui spațiu de libertate, securitate și justiție Acestea sunt uh, obiectivele urmărite și care sunt mijloacele oferite de aceste articole. conform, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, uh, nu putem să ne uh, limităm doar la aplicarea acestei asigurări, trebuie să asigurăm că este posibilă aplicarea sa. Deci trebuie să se poată aplica aceste hotărâri în domeniul responsabilității parentale, se vorbește și de uh, procedură civile, de norme privind conflicte în drept comun, deci iată niște competențe foarte extinse care permit uh, intervenția. În ceea ce privește evoluția oferită de acest uh, instrument care există din 2000, de când există a fost modificat destul de puternic și de aceea se numește acum Bruxelles 2A, fiindcă s-a încercat includerea unui, unei noi părți referitoare la responsabilitatea parentală și uh, la situația în care există divorț, deci responsabilitatea parentală din perspectiva divorțului. De aceea se numește acum Bruxelles 2A. S-au înregistrat progrese remarcabile, trebuie să recunoaștem acest lucru. În general, experții, mai ales oamenii de știință, consideră că este un instrument care va duce îmbunătățiri semnificative față de situația anterioară. În ce sens? În primul rând, în ceea ce privește competența, există niște prevederi clare, dar care sunt și flexibile în același timp. Competența centrală este cea a statului reședinței obișnuite. Înainte exista o suprapunere de competență între statul național și statul de reședință, nu se știa care trebuie ales și se ajungea la aplicarea ambelor competențe. Deci acum există o competență centrală, cea a statului de reședință obișnuită, dar uh, această dispoziție are și flexibilitate și autoritatea statului de reședință obișnuită poate să stabilească că o altă autoritate a unui alt stat este într-o mai bună poziție pentru a lua o hotărâre. Deci se poate uh, alege transferarea dosarului, deci delegarea de competențe de la autoritatea statului de reședință obișnuită către o autoritate a celuilalt stat. În ceea ce privește recunoașterea hotărârilor, existau înainte multe motive de refuz și Eh, numărul motivelor sau cauzelor de refuz au fost reduse, s-au redus față de situația anterioară. În Europa s-a unificat procedura execuatur când trebuie obținută execuatorul unei hotărâri, procedura este acum simplificată, unitară, deci o procedură comunitară și uh, costurile și durata de timp sunt reduse. Un alt element important este cea a drepturilor de vizită, drepturi care nu erau suficient protejate în trecut. Regulamentul Bruxelles II a avut o intervenție importantă în domeniu și prevede ca partea din decizie privind drepturile de vizită să poată, în anumite cazuri, să fie obiectul unui certificat în care se spune că hotărârea are forță executorie. Adică acea parte privind drepturile de vizită nu trebuie să treacă prin procedura execuatur, ci să poată fi executată direct în statele membre. Deci există o recunoaștere obligatorie a drepturilor de vizită și o posibilitate de a evita aceste etape complexe de execuatur. Un alt element uh, important care trebuie subliniat în ceea ce privește răpirea parentală, Convenția din 80 este aplicată în mod satisfăcător, dar există plângeri cu privire la faptul că hotărârea de neretur a copilului, hotărârile de neretur ale copiilor sunt destul de numeroase și articolul 11 combate această situație restringând condițiile uh, care duc la hotărâri de neretur. Deci cresc uh, posibilitățile de retur. Și termenul stabilit este de șase săptămâni. Deci în aceste șase săptămâni uh, trebuie să se aplice hotărârea de retur sau de neretur. Dacă nu se respectă acest termen, trebuie să existe niște justificări foarte solide. Dacă se demonstrează că în țara din care copilul a fost răpit uh, s-au luat uh, hotărâri adecvate în ceea ce privește protecția copilului, nu poate exista refuz de retur. Dacă statul în care este dus copilul hotărăște că nu, copilul nu va fi returnat, hotărârea este una provizorie, fiindcă statul de reședință obișnuită de dinaintea răpirii poate să ia o hotărâre privind returul. Și iată că se ajunge la un conflict de hotărâri între statul de reședință obișnuită și statul în care se află copilul după răpire Un alt aspect foarte interesant din regulamentul Bruxelles II, care îmbunătățește situația actuală, este cel referitor la cooperarea între autorități. Există autorități care Există prevederi care îmbunătățesc colaborarea între autorități pentru a promova interesul copilului, pentru a păstra cadrul de viață al copilului și asistența furnizată de aceste autorități este una gratuită. Deci nu există costuri și asta ajută accesul părților la autorități și fluidizează punerea în aplicare a acestui instrument. Aceste autorități au puteri mai extinse decât în trecut, de exemplu, pot să permită facilitarea, să faciliteze încheierea de acorduri de mediere și părinții pot să utilizeze rețelele judiciare, fiindcă este facilitată colaborarea între acestea. Care sunt viitoarele dezvoltări pe care le putem avea în vedere, le-am grupat în două categorii. În primul rând, evoluții care ar duce la o modificare a textului Bruxelles 2A. E vorba de o procedură destul de lungă, de delicată. E o posibilitate pe care trebuie să avem în vedere, dar consecințele ar putea fi destul de grele. Uh, care ar putea fi conținutul acestor modificări. În prezent, este posibil ca o hotărâre de atribuire a um, custodiei să nu fie recunoscută, se, pentru că nu există obligația aceasta de recunoaștere, ne-am putea gândi la o situație în care noi credem că în 10 ani se va ajunge acolo, deci e o problemă la care se va ajunge în funcție de voința politică, dar ne-am putea gândi la recunoașterea obligatorie a hotărârilor în domeniul custodiei copiilor fiindcă această recunoaștere nu este obligatorie în prezent, deci uh, poate fi atacată. Există motive prevăzute în lege care sunt destul de numeroase conform părerii unora. Și apoi putem avea un mecanism de soluționare a conflictelor. Cum am spus, există situații în care există hotărâri dintr-un stat din altul care sunt conflictuale și ne-am putea gândi la elaborarea unui sistem care să permită soluționarea acestor conflicte. De asemenea, ne putem gândi la favorizarea unei soluții, dacă, de exemplu, avem o situație în care există Franța și Germania, să spunem că hotărârea este luată în Franța, dar autoritățile din Franța au obligația de a consulta jurisdicția, legislația germană în domeniu. O altă problemă este cea a coordonării între Bruxelles 2A și Convenția din 96, dar e o problemă tehnică aceasta și, um, din păcate, azi nu putem intra în aceste detalii. În ceea ce privește recomandările care nu uh, privesc modificări în Bruxelles 2A, ne-am gândit la armonizarea probleme audierii copilului. Există încă mari diferențe, destul de mari, între legislațiile statelor în ceea ce privește audierea copilului în instanță și putem ajunge într-o situație în care acest lucru să fie un obstacol în luarea unei hotărâri. În Germania, audierea copilului este foarte importantă, mai importantă decât în Franța, și s-ar putea ca o hotărâre din Franța să nu fie recunoscută în Germania, tocmai datorită faptului că cele două state au o percepție diferită în ceea ce privește audierea copilului. O altă inițiativă care poate fi luată este încurajarea de formarea de judecători specializați. E un lucru foarte important ca judecătorii din statele membre să cunoască importanța mizei internaționale a acestor litigii și, de ce nu, ar putea să fie formați în mod special în domeniul dreptului internațional al familiei și ar putea să fie formați în cunoașterea contenciosului internațional. Deocamdată există puțini judecători care sunt formați în acest sens. Și de asemenea ne-am putea axa și pe medierea familială, experiențele existente în acest domeniu sunt destul de promițătoare și am putea să ne gândim la exploatarea potențialului acestei medieri internaționale. Există o directivă din 2008 care până în mai 2011 trebuie să fie transpusă de statele membre și ne-am putea gândi la consolidarea dispozițiilor acestei directive privind medierea. Vă mulțumesc pentru atenție și Acum suntem foarte curioși să vă auzim comentariile și întrebările. Την πολύ σημαντική μελέτη, η οποία αναδεικνύει... Ε... Ναι. Vă mulțumim pentru rezultatele acestui studiu foarte important care arată problemele cu care ne confruntăm. Parlamentul va trebui să examineze aceste probleme mai în profunzime. Frau Vorsitzende, äh, es ist... Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru această prezentare. S-ar putea să pară ciudat, însă nu cred că mi s-au clarificat foarte multe lucruri ca, ca urmare a prezentării. Este vorba de un subiect foarte complex pentru că vorbim despre custodia copiilor, vorbim aici despre părinți și despre cazurile în care părinții nu ajung la o înțelegere amicabilă. Există o problemă și vedem acest lucru de, din petițiile pe care le primim. Așadar, cu toții va trebui să ne ocupăm cu acest subiect. Am câteva întrebări. În primul rând, în ceea ce privește custodia și drepturile de custodie. Eh, trebuie să îmi clarific ideile cu privire la situația actuală. Dacă înțeleg bine, trebuie să se apeleze în primul rând la o soluție amiabilă. Însă dacă se ajunge în instanță, dumneavoastră spuneți, eh, puneți întrebarea cine are jurisdicția. Acest lucru nu este clar. Este clar sau nu? Nu am înțeles. Asta este prima întrebare. Dacă este clar în fiecare caz ce tribunal comunitar deține jurisdicția. Și a doua întrebare, atunci când instanța hotărăște, celelalte state ale Uniunii sunt obligate să uh, recunoască sentința respectivă sau nu? A treia întrebare. În studiul dumneavoastră ați menționat că există căi de atac însă ați menționat discriminarea cu privire la drepturile copilului, care diferă de la stat la stat. S-ar putea să existe și un aspect de discriminare aici. Și ultima întrebare. Vi se pare că în statele membre temeiul juridic este atât de diferit încât ar avea nevoie de armonizare. Ar trebui să avem un asemenea obiectiv și dacă da, atunci în ce domeniu ar fi cel mai mult nevoie de armonizare? Eu nu sunt expert uh, jurist, dar și s-ar putea ca unele dintre întrebările mele să pară simpliste, însă trebuie să discutăm aceste probleme în cadrul Comisiei Petiții. Îmi dau seama că drepturile de custodie nu pot să fie împărțite și că tribunalele uh, iau decizii și acordă sentințe, însă nu întotdeauna decid corect. Atunci când se acordă sau se refuză custodia, uh, apar probleme pe care le vom discuta în ce în ce mai mult în comisia noastră ερωτήσεων και μεγάλων ζητημάτων που έθεσε ο κ. Γιάρ. E, αν μπορείτε. Avem o listă destul de lungă de întrebări, așa încât uh, încercați să răspundeți. Uh, vă mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră care au fost uh, pertinente. În primul rând, există reguli clare de competență în Europa, da, în Europa, da sau nu? Răspunsul este da, există reguli suficient de clare, însă care sunt flex, flexibile. Trebuie să se garanteze un minim de flexibilitate în ceea ce privește concurența, prin care, reguli prin care să ținem cont de situații concrete. Există regula generală, competența statului de reședință obișnuită a copilului. Însă, dacă statul membru poate să transfere aceste competențe, dacă se consideră oportun, către autorități indicate, aflate în alte state. Uh, statul în care are reședința titularul responsabilității parentale, statul unde se află copilul sau unde se află bunurile copilului cazul poate să fie transferat către un alt stat. Au existat deja cazuri de delegare a competenței. Însă această delegare a competenței trebuie să fie acceptată de către autoritățile respective. Dacă autoritățile nu se consideră în măsură să evalueze situația, uh, competența rămâne la statul inițial. Reședința habituală uh, trebuie identificată. Nu există definiție uh, clară a reședinței habituale. Există, este un termen care apare în convențiile internaționale această noțiune este lăsată la latitudinea judecătorilor și uh, Curtea de Justiție trebuie să se pronunțe. Uh, a doua întrebare. Cu ceea ce privește în legătură cu recunoașterea. Există o obligație de recunoaștere a uh, deciziei această sentință este acordată într-un stat dacă aceasta are, uh, trebuie să fie obligatoriu aplicată. Uh, aici există nuanțe, nu există obligația de recunoaștere. Și aici uh, o precizare importantă în ceea ce privește dreptul de custodie. Există o obligație în ceea ce privește dreptul de vizitare o decizie din Germania are, aceasta are titlu executoriu. Nu uh, se va putea opune nimeni la uh, aceste decizii. Însă, în ceea ce privește drepturile de custodie, nu există obligativitatea de recunoaștere, pentru că există și uh, un refuz al recunoașterii există legislația publică. Decizia din Germania poate să nu fie recunoscută din Franța pentru că, de exemplu, titularul autorității parentale nu a fost audiat sau copilul nu a fost audiat. Acest lucru nu se întâmplă în Germania pentru că în Germania trebuie să fie audiat și copilul Însă o decizie franceză care este luată în absența audierii copilului, ceea ce este posibil în dreptul francez, nu ă, poate să fie obligatorie în Germania. Va rămâne o decizie franceză fără posibilitatea de a fi ă, recunoscută în Germania. Deci poate să existe un asemenea vid juridic. trebuie să țineți cont de faptul că aș aprecia dacă ați avea răspunsuri mai scurte și întrebări mai scurte, pentru că mai există încă cinci persoane care ar dori să își prezinte cazul și care ar putea să fie cazuri care să arunce lumina asupra studiului domnului Romano. Deci dacă puteți să răspundeți cu da sau nu, dacă este posibil. Oricum, sunteți invitați să rămâneți eh, în timpul întregii sesiuni. A treia întrebare viza probleme legate de discriminare. Nu avem probe, după analizarea jurisprudenței, că la, la nivel național se discriminează conform naționalității copilului sau uh, a naționalității sau reședinței părintelui. Nu există o probă, probă tangibilă în ceea ce privește discriminarea, însă discriminarea poate să fie făcută datorită faptului că copilul va rămâne în statul unde a locuit în mod obișnuit. Aceasta nu este o decizie de discriminare. A patra întrebare este cea mai complexă, însă nu voi putea da un răspuns foarte detaliat. Dacă trebuie să se armonizeze anumite sectoare ale dreptului uh, responsabilității parentale sau nu. Există diferențe care rămân importante. Uh, eu cred că o armonizare este posibilă, am putea începe prin audierea copilului, am putea începe cu diferențele care există la nivel transfrontalier în ceea ce privește audierea copilului și care împiedică recunoașterea transfrontalieră a deciziilor. Audierea copilului poate să fie un bun început. Again. Thank you. Mulțumim din nou. Mulțumim. Doriți să adăugați ceva? Uh, din fericire am înțeles limba germană pentru că nu știm cum uh, funcționează traducerea. You have to change it into the language you da, trebuie să schimbați butonul. Cineva poate vă va arăta cum funcționează. Dacă nu există alte întrebări atunci cu, legate de prezentarea domnului Romano, doamnă, vă rog să nu uitați că trebuie să discutăm și o serie de petiții, așa încât vă rog, vă rog să fiți rapidă. Aș dori să fac doar câteva comentarii. Este vorba aici de o problemă foarte importantă la nivel internațional și dacă vrem să o rezolvăm, trebuie să ne gândim dacă fiecare stat ar, ar putea să trimită un avocat în ceea ce privește legislația privitoare la copii. un asemenea post, o instanță căreia să îi se poată adreseze copiii. Dacă am avea un, o asemenea instituție în fiecare țară, poate ar fi mai ușor să se rezolve problemele respective. Are you ready to answer? Did you... Puteți răspunde? Uh, Hören Sie mich jetzt? Ja, gut. Äh, ich vertrete hier äh, Organisation. Da, reprezint äh, You're not given the choice. the... Da, nu ați nu ați primit încă pământ, cuvântul, vom ajunge la mm, punctul dumneavoastră. The Would you answer the, the question of Mrs. Bettman? I beg your pardon? I, I, could, I would like to hear it again because I was just dealing with the microphone. Ați putea repeta întrebarea cu câteva cuvinte pentru domnul Romano? Poate. Pe scurt, în țara mea există o instituție care este un birou pentru copii și tineri. Uh, o instituție uh, care care ei se pot adresa copiii și tinerii. Poate, că, poate să existe o asemenea instituție în fiecare stat european pentru a putea asculta uh, ceea ce spun copiii. Poate dacă ar exista această instituție în toate statele membre, lucrurile ar fi, s-ar simplifica. l'institution de médiateur de l'enfant. Oui, merci beaucoup. Vă mulțumesc pentru întrebare. Înțeleg motivul întrebării dumneavoastră. Din păcate, întrebarea nu este în uh, câmpul studiului nostru. În ceea ce privește practicile naționale, din cunoștințele noastre știm că la nivel național acest tip de inițiativă a unui mediator pentru copii există. De exemplu, în Franța exista un mediator național pentru copii care dădea posibilitatea unui copil să fie ascultat, uh, a unui, a unui apărător pentru copii din motive organizaționale și instituționale, această instituție a, put, a fost uh, pusă în pericol, ceea ce este păcat. Nu știu în ce fel poate să intervină Uniunea Europeană pentru a generaliza aceste practici, însă, da, acest lucru poate fi dat ca exemplu de bună practică și un studiu ca al nostru uh, poate să servească pentru a sublinea bunele practici. Nu este nevoie să inventăm instituții noi. O inițiativă bună ar fi să catalogăm bunele practici uh, care și dacă ele pot fi transpuse la nivel național în fiecare stat membru, ele vor putea fi folosite. De ce să nu găsim uh, soluții paliative la probleme fără să uh, punem în mișcare mașinăria extrem de greoaie a Uniunii Europene? Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc și aș dori să mulțumesc din nou invitațiilor noștri. Eu aș dori să adaug următorul lucru. Persoanele care pot să ia cuvântul sunt doar petiționarii, aceștia sunt singurii care pot să intervină. Iar acum uh, vreau să cedez președinția doamnei Matoni, care s-a întors. on to Buonasera. Allora. Bună ziua! Mi se spune că am ajuns la primul punct, punctul 6. Autorul nu este prezent, așa că, la punctul 7, așa că am să dau cuvântul direct reprezentantului Comisiei, Marcus Daleschi. Um, Good afternoon, Madam Chair. Um... Bună ziua, doamnă președinte, bună ziua onorați deputați, mă bucur uh, și vă mulțumesc pentru că ați invitat uh, comisia la aceste deliberări în această după-amiază. Eu reprezint uh, unitatea de cooperare judiciară în materie de drept civil. Am fost trimis de șeful meu de unitate pentru a o reprezenta, pentru că um, șefa noastră um, ține acum un discurs în Slovenia în legătură cu mai multe dintre temele pe care le vom discuta în această după-amiază. Ați văzut observațiile noastre scrise, la care am făcut câteva adăugiri. După cum ați putut constata, sunt trei aspecte menționate de petiționari. Unul, legat de uh, dreptul penal, al doilea aspect legat de cooperarea judiciară și uh, principalele noastre instrumente și o a treia chestiune legată de asistența judiciară. Am examinat toate cele trei aspecte și uh, veți vedea din concluziile la care am ajuns că Niciuna dintre chestiunile aduse în discuție uh, de petiționari nu intră în sfera de aplicare a dreptului uh, comunitar. Și uh, în cazurile în care e vorba de dreptul comunitar, de fapt, autoritățile naționale au aplicat dreptul național. Și mă refer aici la aplicarea regulamentului Bruxelles 2A și la acuzațiile petiționarilor legate de uh, neacordarea asistenței judiciare. Vreau să mulțumesc încă o dată Comisiei uh, pentru petiții, pentru că ne-a invitat și vreau să vă spun că sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc! Grație! Ce... Mulțumesc! Dorește cineva să intervină? Se pare că nu atunci propun să închidem această petiție pe baza răspunsului primit de la Comisie. Sunteți de acord? Declarăm această petiție închisă și trecem la punctul 8, pre- petiția prezentată de Marinela Colombo. Avocatul domniei sale o reprezintă și am să-i dau cuvântul pentru a ne prezenta petiția. Si, buongiorno. Bună ziua! Voi încerca să am o intervenție cât mai concisă. Întâi de toate vreau să spun că petiția a fost semnată de peste 2000 de persoane și 934, cum se spune pe ordinea de zi. Toate semnăturile au fost uh, expediate de mine. În petiție se urmărește principiul Jugendamt. În 2008 a existat un document de lucru al Parlamentului European pe acest subiect și uh, recent având în vedere luarea de poziție a eurodeputatei Grisbeck, acest subiect a fost readus în discuție și vreau să-i mulțumesc doamnei Grisbeck. Toate statele membre ale Uniunii Europene doresc să aibă o autonomie în ceea ce privește dreptul familiei, însă este clar că fiecare stat al Uniunii Europene trebuie să respecte normele internaționale și comunitare și printre acestea am să menționez, ca să fiu scurtă, Convenția de la New York privind drepturile copiilor și mă referesc la articolul 29, care are legătură cu petiția noastră și care recunoaște faptul că educația copilului trebuie să ducă la evoluția copilului Trebuie să îi se respecte identitatea, limba, valorile culturale și trebuie să fie asigurate valorile naționale în țări, ale țările în care trăiește și ale, țările, ale țării din care provine. Apoi avem regulamentul Bruxelles 2A și modificările aduse conferinței de la Haga din 80 privind aspectele civile legate de transferul inter între țări al copiilor și uh, dreptul de liberă circulație, care este una dintre valorile de bază ale Uniunii Europene. Prin această petiție, doamna Colomba, Colombo subliniază încălcările care au fost uh, comise de către autoritățile germane, uh, încălcările acestor norme pe care le-am menționat este vorba de tutela copilului, Kindersvol, care însă nu reflectă interesul copilului, așa cum este el prevăzut la nivel european se um, dorește păstrarea copilului pe teritoriul german. Acest Kindeswohl intră în contradicție cu Jugendamt, care nu se traduce ca serviciu social. În Germania există serviciul social care se numește Sozialamt, care e altceva decât Jugendamt. Acest termen nu poate fi tradus, dar vrem să explicăm despre ce este vorba. Pe site-ul web se poate vedea că e vorba de o supraveghere statală a dreptului familial. Acesta intervine cu capacitatea de a avea propriile instituții, uh, lucru care nu se mai întâmplă în cazul altor servicii sociale din Europa. Jugendamt intervine chiar dacă nu există probleme uh, parentale sau neadecvarea părinților deci există o poziție privilegiată a acestui sistem pe care um, uh, o exploatează sistemul întotdeauna în favoarea cetățenilor germani. În cazul petiționarei, aceste lucruri s-au manifestat foarte puternic. Doamna Colombo uh, nu a avut dreptul să vorbească italiană cu copiii săi. Domnul Bosler, funcționar Jugendamt, a declarat uh, exact ceea ce aveți în documente. Dacă copilul uh, are un accent german, um, poate să sufere discriminări la școală. În Italia s-a declarat. Deci părintele care era, nu era german a fost discriminat în instanțele germane. În cazul doamnei Colombo, uh, funcționarii Jugendamt au făcut acorduri preventive doar cu părintele german și conținutul Jugendamt nu a putut fi controlat de doamna Colombo, care a solicitat dosarul, dar acesta l-a primit cu părți eliminate din el părțile înnegrite sau eliminate nu aveau legătură cu date sensibile, ci erau acordurile încheiate între funcționarul Jugendamt și părintele german o poziție destul de bizară, prevede uh, inserarea preventivă pe 24 august a acestei persoane pe listele Interpol. Deci, în actele germane scrie textual există pericolul ca copiii doamnei Colombo să nu mai aibă legătură cu tatăl dacă mama se transferă în Italia și că tatăl să nu își mai exercite dreptul de vizită. Și subliniez acest termen pentru că cu toții cunoaștem importanța. Împiedicarea rapoartelor chiar și telefonice, între minori și mamă, după repatrierea care a fost ordonată de autorități, a dus la situația în care doamna Colombo 10 luni n-a putut nici măcar să vorbească cu copiii săi la telefon, pe baza acestui Kindesvol, așa cum se scrie în, în um, documentele germane, e mai bine pentru copii să nu vorbească cu mama lor. La finele acestei scurte intervenții am o întrebare. Am mai multe întrebări. Ce înseamnă kin dezvolt? Acest principiu este cu adevărat în concordanță cu ceea ce dorim noi, adică să promovăm interesul copilului? Și o altă întrebare Aș vrea să trag un semnal de alarmă în acest sens. Dacă, exact ca și în cazul doamnei Colombo, dreptul de custodie exercitat la nivelul copilului se confundă cu dreptul de vizită care există la nivelul unui părinte, atunci încălcăm conținutul Bruxelles 2A și știm cu toții că această remediu prin repatriere se permite doar acolo unde se încalcă dreptul de custodie exercitat efectiv. Dacă părintele care nu este de acord cu transferul minorului este părintele singur titular al dreptului de vizită, această repatriere prin lege nu poate să fie acordat. Părintele va avea doar drept de vizită. Mulțumesc! Dacă mai avem două minute, am să-i dau cuvântul și colegei mele. Poate mai târziu, spune doamna președinte, poate interveni colega dumneavoastră, fiindcă avem prezenți autorii altor petiții pe subiecte similare. Domnul Moltoni. Cazul meu nu este o dispută între părinți, Există multe astfel de cazuri, dar în tribunalele germane nu pot să-mi exerci drepturile mele de părinte. În octombrie 2008, mama a obținut prin telefon o a discutat cu un psihoterapeut care, uh, fără să vadă copilul, a hotărât că copilul trebuie uh, să fie îndepărtat de mine și trebuie să plătesc pensia alimentară, chiar dacă nu am un loc de muncă. Pentru un german e destul de câteva luni ca să rezolve acest lucru, pentru mine e nevoie de șapte luni. Mi se spune un lucru în instanță și în scris primesc altceva. Am așteptat patru luni pentru o altă audiență, pentru a discuta o altă petiție, care a fost redactată cu zece luni înainte. Și o profesionistă, fără diplomă și selectată de mamă, a considerat că situația care a fost adusă la cunoștință este corectă fără să mă contacteze pe mine. Deci, fără mărturii, fără probe, spune că m-am întâlnit cu fiul meu doar la vârsta școlară, când apartenența lingvistică a lui Maxim trebuie să-i permită lui acestuia să se exprime în fața mea și să răspundă cu nu la dorințele părinților, la dorințele tatălui. Deci răspunsul da nu este luat în considerare. M-am întâlnit cu fiul meu o, o dată la două luni, însoțit când acesta era însoțit de un babysitter și fiul meu avea 16 luni. În vizite, în timpul vizitelor, copilul era liniștit, mă recunoștea, dormea, mânca și plângea doar când nu mă vedea sau la sfârșitul întâlnirii. Nimeni nu a luat în considerare acest lucru. Am solicitat un interpret în instanță, așa cum se prevede în legislația europeană, dar judecătorul nu a apelat la serviciile unui interpret și mi-a cerut să vorbesc în germană. Ba chiar m-a întrebat de cât timp uh, învăț germana. Sunt italian, n-am stat niciodată în Germania, m-am întâlnit cu mama copilului în Italia, acolo trebuia să și locuim și acum, dintr-o dată, pentru a-mi apăra drepturile și pentru a mă întâlni cu fiul meu, uh, s-a dovedit că trebuie să vorbesc germană. Și asta este o încălcare a drepturilor europene și discriminare. În instanță nu pot să vorbesc nici prin avocatul meu bilingv, și uh, mama discuta cu judecătorul ce să mi permită uh, o, ju- o jumătate de oră, o oră, de 10 ori pe an. Mama i-a spus judecătorului ce să scrie în documente. Conform legislației germane, dreptul meu trebuia să poată fi exercitat tot ce s-a discutat în instanță a fost uh, împotriva mea uh, și avocații mei n-au putut să facă nimic, n-au putut nici să um, folosească căile de atac. Uh, se prevalează doar dreptul german și nu se iau în considerare principiile din alte legislații se stabilește că o educație într-o limbă străină este un lucru rău pentru copil. nu am mai primit dreptul la o nouă audiere, fiindcă nu se consideră că este necesar. Și fiul meu, Maxim, ajunsese la patru ani deja și de fiecare dată când ne întâlneam, uh, mă îmbrățișa, se juca cu mine și acum uh, nu mai știam când urmează să-l văd. Uh, numele meu de familie a fost șters din certificatul copilului. Germania nu are dreptul să facă așa ceva și totuși face Um, și încalcă principiile europene. Tribunalul familial german a încălcat articolele 6, 8 și 14 din Convenția privind drepturile omului și libertățile fundamentale și articolul 29 din Convenția ONU privind drepturile copilului. Și atunci întreb de ce Germania semnează acorduri europeană și acorduri europene și apoi nu le respectă. De ce se permite uh, acestei țări să discrimineze în ceea ce privește drepturile copiilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru interes. Mulțumesc și acum să ascultăm reprezentantul Comisiei, domnul Max Tavinova. Um, thank you, Madam Chairwoman. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, permiteți-mi să vă spun uh, ultimele evoluții în legătură cu petiția doamnei Colombo. Această petiție, după cum ați văzut, este destul de complexă, trebuie analizate uh, mai multe aspecte. În primul rând, uh, vreau să vă asigur că am evoluat cu mare atenție fiecare dintre aceste aspecte. Și uh, am încercat să stabilim dacă aceste aspecte sunt relevante pentru implementarea sau aplicarea dreptului comunitar. În primul rând, doresc să subliniez faptul că noi, Comisia, nu putem acționa decât în cazul de încălcare a drepturilor fundamentale atunci când este uh, implicat uh, un aspect de drept comunitar. Din acest motiv, problema legată de implicarea Jugendamt în procedura germană, în tribunalul german, această procedură este una legată de dreptul național german și nu de dreptul comunitar și de aceea Comisia nu poate interveni. În legătură cu celelalte probleme aduse în discuție, precizez că în comunicarea sa către Parlament, Comisia a stabilit că aplicarea sau limi, limitarea uh, dreptului de liberă circulație a petiționarului uh, trebuie să fie supusă unei examinări în continuare. Uh, de aceea, Comisia a informat uh, petiționara că trebuie să trimită Comisiei uh, documentele relevante, în special deciziile autorităților germane și italiane legate de limitarea uh, dreptului de liberă circulație, pentru a, ca noi să putem evolua proporționalitatea acestei limitări. Pe 16 iunie 2010, petiționara a informat uh, Comisia uh, că va trimite um, în scurt timp copii ale uh, acestor documente. Din păcate, încă nu am primit aceste documente, deci nu vă pot spune care a fost rezultatul evaluării uh, noastre. Voi ruga încă o dată petiționara să ne trimită copiile documentelor uh, despre care este vorba pentru a-i putea transmite și noi un răspuns. După ce Comisia a transmis Parlamentului comunicarea sa, petiționara a trimis un nou răspuns uh, din păcate, Comisia nu uh, a dispus de timpul necesar pentru evaluarea acelor răspunsuri, pentru că ele au fost uh, traduse abia săptămâna trecută și uh, de aceea um, vă vom transmite ulterior um, rezultatul evaluării noastre. Comisia trebuie să discute și problema legată de alerta Interpol și celelalte chestiuni despre care ați vorbit în legătură cu uh, respectarea celor mai bune interese ale, intereselor copilului de către autoritățile germane. În acest context uh, trebuie să vă spun că, într-adevăr, protecția intereselor copilului uh, este unul dintre cele mai importante principii consfințite prin Convenția ONU pentru drepturile copilului, care a fost ratificată de toate statele membre. Comisia dorește să sublinieze că orice aplicare a dreptului comunitar trebuie să respecte acest principiu. Totuși, principia, uh, Comisia nu este în măsură să um, evalueze aplicarea acestui principiu în um, cazuri individuale. Acest lucru ține de răspunderea statului membru. Comisia nu poate evalua care uh, este um, măsura care servește cel mai bine intereselor copilului. În ceea ce privește petiția domnului Moltoni, trebuie să vă spun că încă nu am transmis o comunicare Parlamentului în această privință, însă pot să vă dau câteva informații preliminare. Comisia este de acord că dreptul la un proces corect uh, și dreptul la nediscriminare reprezintă valori importante. Însă, după cum am spus și în cazul domnei Colombo, și așa cum prevede Carta Drepturilor Fundamentale, articolul 51, aceste valori se adresează statelor membre doar atunci când e vorba de aplicarea dreptului comunitar. Însă, statele membre trebuie, sunt cele care trebuie să se asigure că își respectă obligațiile internaționale. Vă mulțumesc! Colegii. Vrea să intervină cineva dintre colegi? Se... Doamna Grun. Oui, moi je veux, je veux bien intervenir sans avoir... Nu am un răspuns, dar doresc totuși să intervin. E vorba de chestiuni foarte dificile și uh, se vede clar că dacă e vorba de cetățeni uh, a două state membre, în, uh, întotdeauna sunt dificultăți. În Franța sunt dificultăți și când e vorba de doi cetățeni francezi. Întotdeauna este o situație complicată pentru că fiecare părinte uh, poate fi important pentru interesele copilului. Din păcate, în cazul uh, petiției domnului Colombo nu avem toate detaliile în fața. Dacă am înțeles bine, e vorba de două decizii, una în Italia, una în Germania, decizii contradictorii. Nu este așa. Sentința În mhm. euh, euh, documentele euh, pe care le am, am văzut că, că tribunalul italian uh, a um, decis în favoarea doamnei Colombo. Am o decizie din 9 decembrie, a, o decizie a Tribunalului Italian care a uh, stabilește repatrierea copilului în Italia. Din Tribunalul italian a hotărât de repatrierea în Germania și la Curtea de Casație a fost casat acest dosar. Intervine doamna președintă. Vă rog să terminați cu întrebările și apoi dăm cuvântul pentru răspuns. Dacă nu, se va crea o neînțelegere. Deci vă rog să încheiați dumneavoastră partea cu întrebări și apoi trecem la răspunsuri. Donc, moi je voulais dire donc que vreau să spun că este destul uh, de uh, dificil să ne conturăm uh, poziția. Comisia Europeană nu a primit toate documentele necesare pentru a face o evaluare și astfel nu putem să facem totul pentru a ajuta pe petiționari. Însă am înțeles că interesul copilului trebuie să primeze doamna ne-a vorbit despre acea instanță apărătoare a drepturilor copilului care există în Franța, am înțeles că această instituție a fost până la urmă uh, încadrată în uh, instanța mediatorului. E păcat că s-a întâmplat așa, pentru că um, ar fi fost bine să existe o instanță specializată, totuși, care se ocupe doar de drepturile copilului. Uh, Situația este foarte uh, complicată în privința drepturilor de custodie și drepturile de, și responsabilitățile parentale. În regiunea uh, mea am uh, înființat o procedură de mediere uh, pentru a ne asigura că servim într-adevăr interesul copiilor. Domnul Iturgais Domnul Iturgais. La anterior legislatura, că también... Mulțumesc, domnul președinte. Îmi aduc aminte de un caz când am avut o serie de avize. În acest caz nu a fost implicat un italian, ci, un, ci copii din estul Poloniei. Eh, am avut o discuție destul de înfierbântată atunci, eh, destul de încinsă. Nu vreau să mă refer la ceea ce a spus doamna Gruni, pentru că a fost foarte clar, însă în lumina răspunsului date către comisie și pentru a arunca lumină asupra acestei discuții și pentru a permite petiționarului să aibă un rezultat, mie mi se pare că pe de o parte comisia spune da și pe de altă parte spune că nu. Comisia spune că așteaptă detaliile din diverse rezoluții pentru a le examina. Foarte bine. Putem să le cerem petiționarilor să trimită mai multe informații comisiei, să lăsăm această petiție deschisă și cu această cerere de informații suplimentare din partea comisiei, dacă petiționarii vor trimite informațiile respective, vom putea reveni cu o impresie mai bună din partea comisiei pentru a, a găsi o soluție mai bună la această problemă. Trebuie să găsim o soluție pentru petiționari și vrem să avem un răspuns clar și concis, atât de la Parlament cât și de la Comisie. Nu vi se pare, doamnă președinte, și dacă petiționarii sunt de acord, nu vi se pare că este o soluție? Domnul Boștinaru. Senora prezidentă. Mulțumesc. Voi vorbi în românește. Trei remarci. Prima dintre ele atunci când constatăm o aplicare defectuoasă a legislației interne, fie a germană sau din orice altă țară, română sau italiană, cazurile acestea sunt de competența Curții Europene a Drepturilor Omului. Și, ca atare, nevoia unei clarificări a raporturilor de autoritate dintre Comisia Europeană, ă, statele naționale, domeniul subsidiarității și știu cu exactitate că atunci când cetățenii care au fost nedreptăii printr-o decizie abuzivă sau o decizie contrară prevederilor legislației naționale, au câștigat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și li s-au restabilit drepturile sau s-au produs reparațiile necesare. Al doilea lucru care mă șochează, exprimarea extrem de vagă a Comisiei Europene în ce privește Carta Drepturilor Fundamentale. Din câte știu eu, Parlamentul European a ratificat Convenția Carta uh, Drepturilor Fundamentale și la fel statele membre ale Uniunii Europene, exceptând pe cele cu opting out-ul. Când ratifici Carta Drepturilor Fundamentale, înseamnă că implementarea conținutului acestui document care este juridic noi nu am ratificat o carte de un prayer book n am ratificat un document etic am ratificat un document care a devenit document juridic parte a dreptului comunitar. ori comisia europeană ne spune astăzi că anumite pări din carta drepturilor fundamentale este aplicabilă ă, statelor membre are valoare juridică, dar că alte părți din aceeași carte a drepturilor fundamentale nu are valoare juridică egală. De aceea, și voi și ridica în după amiaza aceasta în fața comisarei Reding, necesitatea unei rapide evaluări din partea Comisiei Europene a modului în care se aplică sau nu se aplică Uh, carta drepturilor fundamentale. fără a clarifica acest lucru vom rămâne într un spaiu atât de fluid i de vag încât vom lăsa cetăenii europeni să uh, vină la noi i să constatăm că nu îi putem ajuta chiar atunci când au dreptate. acest lucru trebuie de îndată să fie eliminat i situaia repusă într o stare de normalitate juridică. mulumesc. Grazie, Iar. Mulțumim, domnul Iar. Also, uh, die Kommission... Vă mulțumesc. Dacă am înțeles bine ceea ce a spus Comisia, s-a spus că astăzi Comisia a spus că nu poate să judece toate elementele, pentru că îi lipsesc anumite, anumiți factori cheie. Deci, sunt de acord că trebuie poate să așteptăm informații suplimentare. Deci, din nou, uh, mă întreb dacă comisia poate să um, ne răspundă. Poate data viitoare vor veni aici și tot nu vor avea suficiente informații. În ceea ce privește cazul Colombo, s-a pus întrebarea anterioară. Care este situația jurisdicției și recunoașterii? Aici există o sentință germană căreia, căreia noi s-a dat curs. Însă nu a fost, nu a existat un apel și sentința rămâne în vigoare. Sentința este în vigoare și poate să fie executată. Comisia a spus foarte clar că nu, pot să, că nu poate să judece acest caz și nu poate să decidă dacă s-au încălcat drepturi fundamentale sau nu, pentru că lipsesc încă elemente din acest caz. Eu aș sugera să revenim atunci când vom deține toate informațiile. Mi se pare că, după cum a spus Pascal, după cum a spus și doamna Gruni, este o propunere bună. Acolo unde există un conflict, nu putem să uh, dăm câștig de cauză ambelor părți. Oficiul pentru copii german a fost înființat pentru a apăra interesele și drepturile copilului. Așadar, atunci când există un caz când mama și tatăl se află în conflict, oficiul pentru drepturile copilului ar trebui să susțină drepturile și interesele copilului. Din punct de vedere structural, depinde de această instituție să apere drepturile copilului. Știu că fiecare stat face întreprinde aceste lucruri diferit și unii se întreabă de ce există acest oficiu în Germania. Însă pot să vă dau exemple bune din experiența mea proprie. A existat un caz în zona mea când un copil a traversat strada când nu era permis și oficiului pentru copii uh, Uh, i-a revenit uh, sarcina să examineze situația uh, familială a copilului respectiv. Nu știu dacă acest lucru are sau nu legătură cu discriminarea, însă poate comisia ne poate spune dacă consideră că drepturile fundamentale au fost încălcate. Cred că ar trebui să revină atunci când vor avea suficiente informații. Mulțumesc. Un răspuns însă rapid, dar înainte de asta să dau cuvântul încă cuiva. Încă un lucru aș dori să spun. Aici părinții sunt în conflict și au ajuns la instanță. Însă copiii nu ar trebui să aleagă niciodată între cei doi părinți. Și cred că de aceea are dreptate colegul meu. Avem nevoie de oficiul pentru copii drepturile copilului pentru a ne asigura că aceste interese sunt puse pe primul loc și ca tribunalele să apere, în primul rând, copiii. Trebuie să ne gândim și la faptul că copilul are dreptul la bunăstare și trebuie să ținem cont de, cont de acest lucru. Grație. Mulțumesc. Vă rog să răspundeți. În primul lucru vă întreb cum e posibil ca Jugendam să uh, protejeze interesele copilului. Interesul copilului e să aibă doi părinți. Timp de zece luni, însă mama nu a putut să intre în legătură cu copiii săi, nici prin telefon. Deci vă întreb, cum puteți spune că protejează interesul copilului dacă nu are voie să-și audă mama timp de un an? Dacă îmi puteți demonstra acest lucru, nu mai am nimic de zis. No, però non, non so. Îmi cer scuze, spune doamna președintă, dar nu pot să dau cuvântul tuturor care doresc să intervină pe acest subiect. Vreți să dați dumneavoastră un răspuns? nu vă văd numele, uh, sunt avocata Cunteri și o reprezint cu colega mea pe doamna Colombo. Vă rog, spune doamna președinte, foarte scurt, subliniez doar aspectele importante, fiindcă dacă ați înțeles, petiția rămâne deschisă la cererea tuturor. De aceea o intervenție foarte scurtă pentru, ca, pentru a-i putea apoi însărcina comisia. Foarte scurt, observații. Dreptul la libera circulație recunoscut pentru cetățenii europeni este definit în hotărârea care este impusă doamnei Columbo să nu meargă în Italia cu copii este definit astfel. Dreptul um, mamei la liberă circulație nu este la fel de important ca dreptul copiilor de a rămâne în legătură cu tatăl. Deci nu există respectat aici proporționalitatea mama permite contactul copiilor cu tatăl, indiferent unde s-ar afla el. Apoi, discriminările bazate pe na- eh, naționalitatea cetățenilor, făcute de Jugendamt în acest caz, nu au, au legătură cu dreptul european, cu dreptul comunitar, nu eh, reflectă aspectele de care se poate ocupa această comisie. Și aici am încheiat. Mulțumesc, mulțumesc tuturor. Uh, nu v-ați uh, înscris, nu sunteți printre autorii petiției și așa că nu vă pot da cuvântul, îmi pare rău, trebuie să închid subiectul. În ceea ce privește petiția pe care am discutat-o, aș vrea să adaug o solicitare suplimentară de evaluare a situației la adresa comisiei. Deci atunci când verificați documentele pe care doamna avocat pentru doamna Colombo l-a menționat, v-aș ruga să le aprofundați în formularea evaluării. E vorba de încălcarea principiilor directivei antidiscriminare, care este parte a dreptului european, față de câteva dintre aspectele menționate aici. Există multe astfel de încălcări uh, menționate și le-am auzit în intervențiile celor două reprezentante ale autoarei petiției. De exemplu, uh, utilizarea și cunoașterea limbii germane este absolut necesară. Suntem siguri că acesta nu este un principiu de încălcare a dreptului de circulație a tuturor cetățenilor și a dreptului de egalitate între toate limbile Uniunii Europene? Aș vrea să vă gândiți la acest lucru și să reevaluați situația. Petiția rămâne deschisă cu toate observațiile care au fost reținute și uh, vom stabili un termen pentru a primi noi clarificări din partea Comisiei Europene. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, petiția de la numărul 9. Avem autorul petiției, domnul Elvio Galo, care are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte stimați membri ai Comisiei pentru Petiții, Tratatul Uniunii Europene în preambul uh, spune că se inspiră din principiile privind libertățile fundamentale și proclamă valorile universale care sunt uh, de neîncălcat. Persoana are drepturi și statele s-au implicat prin ratificarea tratatelor să recunoască aceste drepturi pe teritoriul Uniunii Europene. După tratatul de la Lisabona din decembrie 2009, Cartea Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene are aceeași valoare juridică cu tratatele. Astfel se introduce în mod concret înțelegerea individului și din punct de vedere personal. Persoană, uh, termenul de persoană subliniază faptul că accentul se pune pe indivizi. Tratatul, cu articolele 2 și 3, menționează că trebuie respectate drepturile omului și drepturile minorilor și articolul 4 sublinează uh, principiul colaborării și articolul 5 specifică principiul de atribuire, conceptele de competență și principiile de subsidiaritate și proporționalitate. Conform articolului 2, uh, prevederile acestui articol se regăsesc și în articolul 7. Comisia Europeană ca custode ai, tratat, al, tratatului este extrem de importantă în ceea ce privește drepturile prevăzute în carte. În titlul 1, numit uh, demnitate, se consfițește dreptul la demnitate umană și această demnitate a fost încălcată în cazul meu uh, ca tată atunci când nu am fost informat evoluția sarcinii uh, și am fost exclus de la momentul cel mai important al vieții mele, nașterea fiului meu. N-am putut să-l recunosc atunci când s-a născut și nu mi se permite nici astăzi să-l cunosc. În titlul 2, intitulat Libertate, eh, este introdus articolul 7, care menționează articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, respectul vieții private și a vieții de familie. În titlul 3, numit Egalitate, se evidențiază articolul 20, egalitate în fața legii, articolul 21, nediscriminare, articolul 23, paritate între sau egalitate între bărbați și femei, articolul 24, drepturile minorului. În ceea ce mă privește, primele trei articole menționate combinate subliniază că în acest caz eu am fost discriminat în ceea ce privește protecția drepturilor și Uh, pentru a uh, face aceste drepturi recunoscute, uh, trebuie să plătesc foarte mari sume și să cheltui mult timp. De asemenea, fiul meu nu are dreptul să-și cunoască tatăl. Înainte de a se naște copilul, am informat autoritățile franceze, germane și reprezentanții organizației Defensor des Enfants cu privire la situația mea. Principiul din articolul 24 numit dreptul copiilor, așa cum a fost el uh, reprezentat în acest caz? În articolul 45 se spune că uh, libera circulație și libertatea de ședere este un drept obligatoriu. Și după părerea mea, mama care s-a întors în Franța în luna patra de sarcină a încălcat acest drept și s-a folosit de barierele juridice și politice existente între cele două țări și m-a împiedicat să mă prevalez de drepturile mele s-a creat o situație transfrontalieră cu întoarcerea mamei în Franța, care trebuie să fie rezolvată pentru a-mi permite să mi se recunoască drepturile europene. Consider că lipsa unei coordonări între instituțiile implicate și imposibilitatea de a identifica competențele corecte stau la baza uh, proastei reprezentări și nerespectării drepturilor mele și ale drepturilor fiului meu. Și articolul 7 sau titlul 7, numit dispoziții generale prin articolele 51, 53 și 54, menționează abuzul de drept ca fiind acea activitate ilegitimă care vizează distrugerea drepturilor drepturilor și libertăților prevăzute în carte. Am încredere în existența unei Europe mai bune și ca tată doresc ca fiul meu să aibă o viață cât mai liniștită. Și prin petiția mea vă cer sprijin și fac apel la drepturile persoanei care stau la baza tratatelor europene. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Am să dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei, Marian Demir. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc și domnul Galio pentru prezentarea petiției. Vreau să vă reamintesc întâi de toate că petiția are legătură cu multe aspecte, mai ales cea privind stabilirea uh, tatălui unui copil și mai există o chestiune, stabilirea uh, paternității. Toate punctele menționate de domnul Galo în această petiție au fost avute în vedere, însă stabilirea paternității nu are legătură cu dreptul comunitar, ci cu drepturile naționale ale statelor membre. Dispozițiile actuale existente la nivel european și în regulamentul Bruxelles 2A nu acoperă uh, stabilirea paternității sau a maternității și prin uh, urmare dreptul național este cel care se aplică francez în acest caz și din acest motiv comisia nu este în măsură să furnizeze mai multe elemente și nu putem decât, din păcate, sugera înche- închiderea acestei petiții. Însă, această petiție subliniază pentru comisie um, existența multor dificultăți existente în dreptul comunitar în acest caz. Vreau să vă spun că în prezent se elaborează o carte verde privind recunoașterea documentelor de stat civil și altor documente la nivel european și cred că cu această ocazie vom putea lansa o consultare amplă cu publicul și poate pe viitor să se elaboreze acte juridice cu caracter obligatoriu în acest sens. Mulțumesc! Există cineva care dorește să intervină? Doamna Grune. Mulțumesc, doamnă președintă. Nici aici nu există răspunsuri prea uh, consistente de dat, fiindcă e o chestiune care ține de statele membre. Cunosc multe tinere care sunt mame singure în prezent și uh, tații știu sau nu de acești copii, dar oricum nu sunt recunoscuți ca atare. Eu înțeleg dificultatea și problema atât de mare în care se regăsește petiționarul, dar tot ce pot să fac este să-i prezint uh, simpatia și înțelegerea mea, dar nu există un răspuns juridic concret uh, care să-l ajute. Prin urmare, chestiunea petiției, deci păstrarea petiției deschise, nu cred că ar ajuta la prea multe. Îmi pare rău că nu am altceva să adaug. Mai dorește cineva să intervină? Domnul Ochin, doamna Ochin. Jeg vil godt, jeg vil godt uh, tilslutte mig, hvad Pascal Grøni sagde. Vi kender de... Da, în ceea ce privește cele spuse de doamna Gruni. Știm cu toții că există cazuri eh, de dreptul tragice, însă autoritățile din majoritatea statelor europene tind să protejeze copilul pentru ca acesta să nu devină un obiect de luptă între părinți. Uneori este dificil acest lucru pentru o țară sau alta, însă Danemarca, mi se pare, că este un stat care pune accentul pe interesul copilului, chiar dacă acest lucru poate părea injust pentru o parte sau alta. Vorbim aici despre drepturile copilului și nu despre drepturile părinților. De altfel, și de aceea mai mulți dintre noi propunem închiderea acestei petiții. Domnul Boștinaru. Senora președinte, I'm of the opinion that... Doamnă președinte, eu sunt de părere că în acest caz este vorba despre dreptul copilului, în primul rând, în al doilea rând, este vorba de subsidiaritate și dacă există probleme legate de drepturile tatălui sau angajamentele tatălui sau al, al mamei, și dacă există un caz civil, acest caz ar trebui să fie trimis către o instanță care să îl rezolve. Și în final, uh, petiționarul va primi un răspuns. De aceea și, de eu, și eu sunt în favoarea închiderii acestei petiții și să trecem la acele petiții. Și revin la obsesia mea, este important să evităm să ne implicăm în probleme care nu au legătură cu legislația europeană. Știu că este un caz delicat, este vorba aici de drepturile părinților, care sunt și ele importante, însă în acest caz aș fi și eu în favoarea susținerii propunerii doamnei Gruni. Vă mulțumesc. Credo che c'è una netta maggioranza. Cred că există o majoritate netă cu privire la această dorință. Știu că e un subiect foarte sensibil și îmi pare rău, dar trebuie să mă supun dorinței majorității colegilor care consideră că nu avem competențe în comisia noastră pe această petiție și a Parlamentul în întregime nu are competență în ceea ce privește subiectul acestei petiții. O mică observație în ceea ce privește angajamentul nostru și anume garantarea drepturilor minorilor și nefavorizarea părinților. Eu sunt de acord cu acest principiu și suntem convinși pe baza celor auzite și a faptelor care sunt prezentate în această comisie, că nu trebuie să permitem încălcarea principalelor drepturi ale copiilor. De aceea, trebuie respectat acest principiu general, însă și poate că uh, vom discuta asta cu colegii în cadrul întâlnirii coordonatorilor, deci avem datoria să fim atenți la subiectele care ni sunt prezentate, dar nu trebuie să ne erijăm în judecători, fiindcă nu suntem asta și nu putem uh, interveni în dreptul național. Trebuie să fim foarte atenți însă și să studiem subiectele care pot implica o încălcare a principiilor fundamentale din care se inspiră dreptul instituțional european. Considerăm deci această petiție închisă și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Vreau să vă rog să fiți de acord cu inversarea punctelor de pe ordinea de zi și anume punctul 13. Am, ni s-a cerut să-l prezentăm mai repede înaintea punctului 10, fiindcă reprezentantul comisiei va trebui să ne părăsească în scurt timp. Prin urmare, dat fiindcă autorul nu este prezent, autorul petiției 911 din 2008, adresată de Martin Karbowski, o să-i dăm cuvântul direct lui Cezaro Alonso Uriarte. Thank you, thank you, Chair. Mulțumesc, doamne președinte. Yes, thank you, Chair, and thank you very much for taking... Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că ați fost de acord cu cererea mea. Această petiție privește o situație extrem de gravă și îngrijorătoare din Bulgaria, unde se uh, spune că copiii instituționalizați au fost abuzați în mod repetat și că nu a fost nimeni pedepsit în urma procedurilor judiciare. În special dacă cei acuzați sunt, au uh, poziții importante în administrație. Acest lucru este îngrijorător, uh, extrem de uh, grav și comisia este angajată în lupta împotriva acestor crime pentru că Uh, lasă sechele asupra victimelor care durează toată întreaga viață. Ținând cont de acest lucru, trebuie să ne întrebăm ce poate face Uniunea Europeană în acest sens. Este clar ceea ce nu putem face. Uniunea Europeană nu poate să treacă în revistă deciziile judiciare ale unui stat membru. Însă, Ceea ce este îngrijorător aici este că pare să existe o tendință în, spre o anumită politică. Și bineînțeles că Uniunea Europeană poate și trebuie să examineze felul în care această politică este conformă cu standardele europene. Avem standarde europene în legătură cu eh, protecția copiilor împotriva abuzurilor sexuale. Nu trebuie să existe uh, două standarde, însă aceste standarde trebuie să îndeplinească două criterii. În primul rând, să acorde o protecție corectă copiilor. Standardele să fie suficient de stricte pentru a garanta protecția și trebuie să fie suficient de obligatorii pentru ca uh, în cazul în care un stat membru nu le îndeplinește, uh, să existe consecințe negative. Dacă există standarde europene în acest moment, răspunsul este nu. Avem legislație europeană, avem un, de, o decizie cadru care aproximează o anumită legislație, o decizie din 2004, care, din păcate, conține un prag minim al protecției. Ține cont doar de delictele cele mai grave și de exemplu, nivelurile de sancțiuni nu ar fi acceptabile. De exemplu, pedeapsa de bază ar fi uh, pedeapsa maximă ar trebui să fie 3 ani pentru anumite abuzuri. În majoritatea cazurilor, pedeapsa maximă ar putea să existe, ar putea să fie, fie 5 ani. Deci, deci nivelul de protecție al standardelor europene actuale nu este cel așteptat de cetățeni. În al doilea rând, aceste standarde nu pot fi puse în aplicare pentru că statele membre sunt obligate să adopte legislație, însă în cazul încălcării Comisia nu poate să uh, le intenteze proces. Aceste cazuri sunt excluse din tratat. Este clar că avem nevoie de standarde care să, îndeplinesc, să îndeplinească cele două criterii și asta a făcut Comisia cu patru luni după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. În martie 2010, Comisia a înaintat o propunere de directivă pentru a lupta împotriva abuzurilor sexuale și a pornografiei infantile. Este o propunere de directivă care va fi decisă de Parlamentul European și de către Consiliu și care, în caz de încălcare, va putea să uh, va putea să ducă la uh, punerea sub acuzare a statului respectiv. Uh, Comisia cere o creștere a uh, semnificativă a nivelului pedepselor, care trebuie să fie proporționale, eficiente și să aibă un efect de descurajare. Ar trebui să se restrângă uh, impunitatea. Nu este vorba aici doar de uh, uh, intent de procese, ci de folosirea mijloacelor juridice, uh, reguli pentru a evita deplasarea unei persoane într-un alt stat pentru a evita punerea sub acuzare. De asemenea, protecția victimelor care trebuie să fie traumatizate și nu trebuie să sufere din nou în timpul caz, în timpul judecării cazului în tribunal. Propunerile au fost prezentate Parlamentului și Consiliului. Comisia recunoaște că trebuie să fie făcute uh, lucruri, însă, din ceea ce, din punctul de vedere al comisiei, aceste lucruri au fost făcute și acum rămâne ca celelalte instituții să dea curs aceste inițiative, ca Parlamentul și Consiliul să își asume responsabilitatea. Discuțiile uh, sunt în curs și sperăm ca aceleași angaja- același angajament arătat de comisie va fi arătat și de către celelalte instituții. Uh, așa, așadar, sperăm că petiția poate fi închisă. Mai dorește cineva să intervină? Colega Bostinaru. Domnul Bostinaru. Onorevole președinte, as you know very well, last Domnule președinte, după cum știți foarte bine, primăvara mm, anului trecut, Parlamentul a adoptat cu o majoritate covârșitoare o declarație în legătură cu combaterea abuzurilor uh, împotriva copiilor și uh, a pedopornografiei și pentru combaterea pedofiliei. Pe mine mă încurajează foarte mult declarația reprezentantului Comisiei de astăzi și uh, sunt convins că în curând acest proiect va deveni un instrument uh, juridic obligatoriu pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. Deși uh, există interese politice și uh, interese personale pentru ca regulile să nu fie chiar atât de stricte, probabil că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a obține soluția cea mai dură, cea mai fermă de combatere a pedopornografiei și a pedofiliei și a abuzurilor uh, copiilor. Pentru că avem nevoie de un instrument european uh, real, autentic, care să oprească aceste trage- tragedii. Pentru că astfel de tragedii nu se întâmplă numai în Bulgaria, se întâmplă și în țara mea și uh, E vorba de cetățeni uh, care sunt resortizanți ai acestor state, dar nu numai, și uh, care sunt supuși prevederilor legale în, uh, ale fiecărui stat membru de proveniență. Și de aceea primesc uneori sentințe mai puțin dure decât dacă um, tribunalul bulgar sau român ar fi cel care ar uh, emite o sentință în uh, cazurile lor. De aceea sunt ferm convins că avem nevoie uh, de un instrument european real și că aceasta este singura soluție. Doamna Vălan are cuvântul. Thank you, Chair. I just wanted to... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să ne precizez că este foarte bine că Bulgaria uh, beneficiază de monitorizare în domeniul uh, justiției și afacerilor interne. Este bine, Comisia poate monitoriza exact situația din Bulgaria. Vorbim despre un instrument uh, european. Cred că Există deja câteva instrumente în acest domeniu, există cooperare și problema este că uneori există uh, legi și instituții, dar că legile, din păcate, nu sunt întotdeauna aplicate și instituțiile nu funcționează întotdeauna eficient. În acest caz, Comisia deține instrumente prin care poate interveni uh, în monitorizarea Bulgariei din punct de vedere al justiției. Doamna Iotov are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. doresc să propun ca această petiție să nu fie închisă acum, pentru că această problemă se discută încă în Bulgaria, în special uh, pentru că și petiționarul consideră că petiția nu trebuie să fie închisă acum, așa cum a precizat în uh, scrisoarea pe care ne-a transmis-o. Această problemă poate fi uh, Uh, legată de celelalte două petiții pe care le vom analiza ceva mai târziu. Pentru că nu e vorba doar de abuzul sexual al minorilor, ci uh, de și de o altă problemă care nu a fost subliniată de reprezentantul Comisiei. E vorba și de abuzul copiilor instituționalizați în ciuda tuturor eforturilor noastre de a deinstituționaliza copiii, din păcate, în special copiii cu uh, handicap mental, încă uh, locuiesc în aceste instituții în condiții uh, foarte proaste și sunt adesea victimele abuzului sexual și exploatării sexuale. Uh, de asemenea, cred că Comisia trebuie să folosească toate instrumentele de care deține în uh, mecanismul de monitorizare și verificare pentru a uh, analiza îndeaproape toate procesele care fac parte din reforma judiciară din țara noastră. Mulțumesc! Doamna Nelceva are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt uh, de acord cu propunerea de a nu închide acum această petiție, pentru că ea este asociată a, la trei aspecte importante pe care le discutăm acum. E vorba de o problemă foarte serioasă, foarte gravă și foarte delicată și tocmai de aceea trebuie să facem tot ce ne stă în putință la Parlament, la Comisie și în statele membre pentru a aborda această problemă și a găsi o soluție durabilă. Uh, sunt de acord cu reprezentantul Comisiei. Strategia europeană este necesară și sunt necesare standarde înalte de protecție a copiilor, în special a copiilor instituționalizați. Sunt de acord și cu doamna Iotova. Trebuie să monitorizăm uh, situația copiilor din aceste instituții și să le acordăm atenție deosebită. În ceea ce privește mecanismul de verificare și monitorizare, doresc să subliniez că pentru prima dată în acest an, după uh, schimbarea guvernului în Bulgaria, raportul uh, mecanismului de verificare și monitorizare a spus că în Bulgaria s-au înregistrat progrese, în special în ceea ce privește activitatea um, curților de justiție, în special în cazul uh, în care în proces sunt persoane um, cu rang important, poziții cu funcții înalte în stat. S-a vorbit și despre reforma codului uh, penal și Bulgaria a fost lăudată pentru uh, modificările pe care le-a adus acestea. S-au făcut uh, mulți pași importanți și unul dintre aceștia a constat în uh, prelungirea uh, pedepselor cu închisoarea de la 3 la 5 ani. Acum Termenul este de 5 ani în caz de abuz sexual al minorilor. Trebuie să continuăm să lucrăm îndeaproape cu Comisia, dar doresc să subliniez încă o dată că raportul Comisiei trebuie să insiste mai mult asupra acestor probleme, astfel încât uh, instituțiile bulgare și autoritățile competente să acorde importanță deosebită acestor probleme și să um, crească ritmul um, rezolvării acestor probleme. Mulțumesc! Mai doriți să interveniți și dumneavoastră? Είναι προφανές... Mulțumesc, doamnă președinte. Este evident că în aceste cazuri e vorba de încălcarea drepturilor omului și uh, sunt adesea și circunstanțe agravante. În primul rând, având în vedere identitatea acestor persoane care um, face abuz de funcție și pentru că e vorba de copii cu probleme mentale. Această problemă trebuie să rămână deschisă, dar nu numai pentru că nu s-a luat o decizie definitivă. Eu cred că trebuie să transmitem uh, o scrisoare Curții Supreme de Justiție a țării implicate, prin care să ne pronunțăm în calitate de comisie a Parlamentului European și să spunem că suntem uh, foarte interesați, că urmărim uh, îndeaproape acest dosar și să-i facem pe magistrați să își dea seama de faptul că activitatea lor este monitorizată de noi. Știu cum funcționează magistratura în țările balcanice și cred că o astfel de inițiativă din partea noastră ar putea avea un impact. Mai doresc trei persoane să intervină, dar vreau să vă spun că peste șapte minute vine doamna comisar Reding, deci trebuie să fim foarte scurți și trebuie să încheiem, să, să oprim discuția celorlalte petiții, printre care avem și o petiție cu autor anticipez acest lucru, dar e clar că majoritatea va hotărî și nu pot uh, întrerupe intervențiile colegilor. Deci vă rog foarte scurt pentru a încheia măcar acest punct înainte să vină doamna Reding. Uh, are cuvântul acum domnul Baio. Köszönöm szót, elnök asszony. Uh, először is engedje meg, hogy köszöntsem az elnök asszonyt és a bizottság képviselőit. Én hat éves kihagyás után tértem vissza ide az... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. După șase ani m-am întors acum uh, în Parlament și aceasta este prima um, ședință la care um, particip în calitate de membru supleant. Eu sunt avocat de profesie și cunosc foarte bine legea, am fost implicat în lucrările legislative și aș dori uh, să solicit uh, păstrarea deschisă a acestei comisii. Sunt și membru în Comisia de Cultură și Trebuie să spun că această uh, decizie cadru este acum în discuție la Comisia pentru Cultură. Și nu numai în acest for, ci în, și, a, și în alte uh, comisii. Poziția petiționarului a indicat faptul că problema nu este neapărat legată de sancțiunile uh, juridice, ci de faptul că autoritățile nu aplică legea, în special atunci când este vorba de persoane cu funcții înalte în stat, de politicieni. Cred că această petiție trebuie să rămână deschisă și cred că trebuie să fim informați atunci când avem avize din partea celor de comisii. Mulțumesc, Ian, ai cuvântul. Da, mulțumesc. Am doar câteva uh, lucruri de adăugat. Doresc și eu ca această petiție să rămână deschisă și cred că nu trebuie să uh, contactăm doar Curtea Supremă de Justiție, ci și Guvernul Bulgariei. Aș vrea să aud o poziție a Guvernului Bulgar. Uh, Mulțumesc. Bun, petiția rămâne deschisă și posibil și mâine dimineață în întâlnirea coordonatorilor vom vedea ce inițiative trebuie luate aici. Trecem la următoarea petiție. Dau cuvântul autorului, dar va trebui să vă întrerupem dacă doamna comisar sosește. Deci are cuvântul doamna Carmen Gherca. Bună seara! Sunt uh, mama lui Robert, în vârstă de 14 ani, diagnosticat cu autism. În anul 2003, alături de alți doi părinți, am înființat asociația pe care o reprezint, asociație ce numără astăzi peste 50 de membri din Iași, orașul din care vin, și din alte orașe ale României, părinții ai copiilor cu autism. Înainte de a vă solicita sprijinul, am întreprins numeroase demersuri în țară, în încercarea de a conștientiza opinia publică față de problemele persoanelor cu cerințe speciale și am trimis numeroase petiții și memorii celor care ne reprezintă, politicieni, parlamentari și miniștri. Mă aflu astăzi aici să susțin cele scrise în petiția pe care am înaintat-o anul trecut către Parlamentul European și deoarece problemele sesizate atunci nu au fost rezolvate nici până în prezent. E drept că, așa cum s-a prezentat în uh, răspunsul Comisiei către dumneavoastră, România a semnat numeroase convenții internaționale și a adoptat legi privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Ceea ce doresc eu să înțelegeți este că acestea se limitează însă la enumerarea unor principii generale, fără a stabili modul lor de implementare. Practic, copiii cu autism, copiii cu dizabilități grave încă nu sunt primiți în școli. Nu li se acordă tratament de specialitate sau medicamente, trăiesc împreună cu familiile lor din venituri reduse, iar adulții nu numai că nu mai primesc diagnosticul de autism, din cauza că în legislația românească acest diagnostic se stabilește după criterii eronate pentru aceștia, dar nu mai beneficiază de niciun fel de servicii specializate, fiind izolați în familie. Toate aceste drepturi sunt uh, prevăzute atât de Constituția României cât și de articolul 14 din Cartea Drepturilor Fundamentale anexată Tratatului de la Lisabona. Situația este cu adevărat tristă în zonele rurale, unde părinții nu numai că nu au acces la școală, la cursuri sau terapii specifice, dar nu au nici măcar accesul la informații. Mai grav este că de când am depus petiția, continuând în țară demersurile noastre legate de modificarea legislației, astfel încât să se asigure toate drepturile pe care o persoană cu dizabilități trebuie să le aibă, demersuri semnate de peste 100 de ONG-uri din întreaga țară, situația s-a schimbat în defavoarea noastră, din păcate. Sunt mame care de luni de zile nu au mai primit salariu, un salariu care era mai puțin de 100 de euro iar zilele trecute am aflat că unele chiar și-au pierdut statutul de asistent personal, adică slujba, fiind trecute în șomaș. Multe dintre acestea nu pot să-și găsească o altă slujbă, deoarece trebuie să stea acasă cu copiilor. Toate acestea au dus la o creștere alarmantă a cererilor de instituționalizare a persoanelor cu dizabilități. Deosebit de grav este și faptul că nici în aceste instituții, și așa foarte puține ca număr, nu există personalul necesar și specializat fapte care nu vor conduce decât la apariția unor situații asemănătoare cu cea de dinainte de 1989. Mai mult, se lucrează la o altă modificare legislativă care impune unui asistent personal, adică unei mame, să aibă grijă de două persoane cu handicap grav pentru a beneficia de salariul întreg, cel de care vă spuneam că este ceva mai mult de 100 de euro. Iar în cazul în care va avea în grijă doar o persoană cu handicap grav, dacă primăria îl va mai angaja, va beneficia doar de jumătate din salariul cuvenit, adică 50 de euro. Deci, în contextul în care, chiar în această perioadă, Organizația Mondială a Sănătății pentru Europa și Comisia Europeană depun eforturi pentru elaborarea unei noi strategii în domeniu și pentru responsabilizarea asistenților sociali și a celor personali, în România, țara membră Uniunii Europene, se încearcă eliminarea acestora, procentul din PIB pentru cheltuieli cu asistența socială al României fiind la jumătate din, din media țărilor membre ale Uniunii Europene și asta l-a portat la unul din cele mai mici PIB-uri din Uniunea Europeană. Robert nu poate vorbi. El este însă cetățean al României, țară membra Uniunii Europene. De aceea, astăzi, aici, vorbesc pentru el și vă cer ajutorul, solicitând Comitetului pentru Petiții al Parlamentului European să ne susțină pe plan politic printr-o scrisoare adresată autorităților din România, incluzând Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și o copie către primul ministru. În concluzie, solicităm autorităților române să asigure cât mai repede plata salariilor pe care părinții sunt în măsură să le primească conform legilor din România, incluzând plățile din trecut care nu au fost încă primite și rezolvarea situației părinților care au fost trecuți în șomaj. De asemenea, este nevoie de o îmbunătățire în legislație, în îngrijirea, asigurarea serviciilor medicale și a celor educaționale pe care cu copiii cu dizabilități trebuie să le primească. Sper deci că autoritățile române li se va cere să răspundă Comisiei pentru Petiție în această problemă. Și mai am o rugăminte către europarlamentarii români vă rugăm să ne susțineți cauza la nivel politic și să discutați aceste probleme cu colegii și cu autoritățile din România, pentru ca problemele prezentate în petiția noastră să se rezolve cât mai repede. Ajutați-ne să asigurăm copiilor noștri o viață normală într-o țară europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gherca, pentru această petiție pentru prezentarea sa. Așa cum am anticipat, vom avea o modificare pe ordinea de zi. Aș vrea să o salut pe doamna Reding, să-i mulțumesc pentru prezența în comisia noastră și am să-i dau direct cuvântul. Doamne comisar, care a acceptat să participe la întâlnirea comisiei noastre pentru a prezenta subiecte pe care, cu care noi ne confruntăm în fiecare zi datorită petițiilor înaintate de cetățenii europeni. Doamna comisar cunoaște foarte bine aceste teme, a asigurat uh, președinția cu câțiva ani în urmă, deci știe foarte bine ce înseamnă să lucrezi în cadrul Comisiei pentru Petiții. și înțelege și această întârziere cu respectarea punctelor pe ordinea de zi. Am să vă dau acum cuvântul direct pentru a nu prelungi discuțiile. Mulțumesc, doamnă președintă. Cu 20 de ani în urmă, timp de 3 ani, am fost președinta acestei comisii și vreau să vă spun că am aflat care sunt problemele europene, problemele legate de cetățenie și ce putem face pentru a soluționa problemele cetățenilor în acei trei ani, fiindcă am fost confruntată direct cu problemele pe care acești cetățeni le au la momentul respectiv era vorba de chestiuni cu caracter transfrontalier, în principal. Acestea erau subiectele petițiilor care ajungeau la noi și îmi amintesc că am organizat atunci primele întâlniri între președintele Comisiei pentru Petiții și ombudsmanii uh, naționali, care nu credeau că vor ajunge aici. Dar s-a întâmplat și de atunci cred că a devenit o întâlnire normală, obișnuită. De ce am făcut acest lucru? Fiindcă am înțeles că multe dintre petițiile care ajungeau în Parlamentul European nu se refereau la dreptul european, ci la dreptul național. Și m-am gândit că ar fi o idee foarte bună să avem această legătură strânsă cu ombudsmenii naționali, astfel încât să putem să le transmitem lor petițiile și aceștia să se ocupe de soluționarea lor la nivel național. Și mi-amintesc de asemenea că la data respectivă am avut și primul mediator pentru cauzele de răpire a copiilor, Mary Benotti, care mi-a fost colegă timp de mulți ani și știu care sunt problemele cu care s-a confruntat când a înființat acest birou. Bun, încheie acest subiect legat de trecut. Întotdeauna, uh, așa e cu persoanele în vârstă, încep și vorbesc despre trecut. Acum însă trebuie să ne axăm pe viitor care este mult mai interesat. Știu, doamnă președintă, că pe ordinea de zi ați discutat despre separarea transfrontalieră, drepturile părinților, drepturile copiilor și aspecte legate de cetățenie. Cu 10 zile în urmă, Comisia și-a prezentat uh, prezentele și viitoarele sale inițiative privind promovarea medierii în disputele familiale transfrontaliere la nivel ministerial în cadrul președinției belgiene. Vreau să vă reamintesc de asemenea că avem și o directivă privind medierea care trebuie să fie aplicată începând cu mai 2011 în legislațiile naționale și uh, Cred că această directivă va aduce foarte multe lucruri bune, fiindcă va permite rezolvarea multor cazuri prin mediere și nu va mai fi nevoie să se ajungă în instanță. De asemenea, observ că a fost prezentat și un studiu pe care l-ați solicitat dumneavoastră, în care sunt făcute mai multe recomandări pentru îmbunătățirea regulamentului Bruxelles 2A. Printre altele, se menționează elaborarea unor standarde minime comune privind cazurile de responsabilitate parentală, probabil că pe agenda de lucru a Comisiei ați observat revizuirea regulamentului Bruxelles 2A prevăzută pentru 2013, ceea ce înseamnă că uh, atunci se va încheia un proces Procesul a început cu analizarea aspectelor care funcționează în cadrul acestui regulament și cu analizarea celor care trebuie să fie modificate. Am studiat uh, recomandările care rezultă din studiul la care mă refer și sunt de acord că trebuie să avem în vedere un set de astfel de standarde minime comune cu privire la recunoașterea și punerea în aplicare a hotărârilor privind răspunderea parentală. Intenționez de asemenea să trecem la eliminarea procedurii executor, așa cum am spus, la, până la finele acestui an sau mai repede. Și asta va duce la o mai ușoară recunoaștere și la proceduri mai scurte și sper că va reduce și numărul cazurilor de răpire a copiilor la nivel uh, internațional. De asemenea, va ajuta și cazurile de divorț internațional, Există în pregătire un regulament în acest sens. Pentru început am ales consolid, eh, co- colaborarea consolidată. Există 14 state care doresc să colaboreze în acest sens, fiindcă există multe cazuri de divorț internațional și de regulă um, partea mai puternică se adresează instanței pentru a primi custodia copilului. Și prin acest regulament pe care îl pregătim, dorim să se elimine această situație și să asigurăm un echilibru, o procedură mai echilibrată, care să nu favorizeze pe niciunul dintre părinți. Însă, până când vom obține aceste modificări la nivelul normelor, se monitorizează punerea în aplicare a prevederilor regulamentului Bruxelles 2A în statele membre examinând, de exemplu, petițiile sau plângerile relevante din partea cetățenilor. Știți de asemenea că aceste plângeri pot duce la proceduri de infracțiune inițiate împotriva statelor membre, dacă în comisie se conchide că statul membru nu a și-a îndeplinit uh, obligațiile prevăzute în tratat. Din punctul de vedere al Comisiei, acesta este unul dintre cele mai eficiente mijloace de uh, corectare corectarea unei proaste aplicări a regulamentului. Deci, iată, vorbim de o proastă aplicare a regulamentului, nu de o interpretare a regulamentului de o instanță sau alta. Dacă este vorba de o proastă aplicare, de o aplicare greșită, atunci Comisia poate iniția o acțiune în justiție împotriva acelui stat membru. Prin intermediul acestui exercițiu de monitorizare, punerea în aplicare a regulamentului, a punerea în aplicare a regulamentului în uh, statele membre, Comisia a identificat un element care poate fi pus în aplicare fără să fie necesară o reformare a legii, și anume formarea sau instruirea specialiștilor în domeniu. Avem nevoie de specialiști în acest domeniu în statele membre, specialiști care pot să înțeleagă aceste cazuri transfrontaliere și prin formarea judecătorilor, autorităților și avocaților uh, se îndeplinește această necesitate extrem de importantă. Există o politică de informare care acum este consolidată, informare cu privire la regulamentul Bruxelles 2A la nivel național și vom investi și mai mult în această formare a specialiștilor. O a doua chestiune, drepturile copiilor. Știți, stimați membrii ai Parlamentului, că pe durata audierii am, mi s-a pus o întrebare în acest sens și am promis că voi uh, considera această chestiune ca fiind una dintre prioritățile Comisiei Europene. Și vom avea în vedere această garantare a drepturilor copilului. Măsura privind drepturile Comisiei nu ține de un singur comisar. Este o chestiune orizontală care se regăsește în toate politicile uh, în baza Cartei Drepturilor Fundamentale. În momentul de față, pregătesc o comunicare, de fapt chiar am uh, uh, aproape finalizat comunicarea care va fi făcută publică în următoarele săptămâni și acolo un fel planul de acțiune cu privire la modul în care vom acționa uh, pentru promovarea drepturilor copilului în următorii patru ani, în special în ceea ce privește domeniul jud- ridic. Vom vorbi despre un sistem care să fie accesibil pentru promovarea drepturilor copiilor și proceduri consolidate, inclusiv în ceea ce privește răspunderea sau responsabilitatea parentală. Așa că voi fi încântată să revin și să discutăm în Parlament odată ce această comunicare este publică pentru a vedea cum putem consolida anumite aspecte sau elimina altele neplăcute în ceea ce privește informarea cetățenilor și soluțiile la problemele cu care aceștia se confruntă, Împreună cu doamna Vălean, în această dupămasă am participat la întâlnirea anuală generală a rețelei Europe Direct. Această rețea primește pe an în jur de un milion de solicitări pe foarte multe subiecte. Și am creat un ghișeu unic, să spun, care să permită cetățenilor să se adreseze direct acestei, acestui punct unic și de acolo cerințele lor sunt distribuite către acele instituții care pot să le ofere un răspuns. Cazurile de natură transfrontalieră, cazuri foarte concrete legate de drepturile cetățenilor la nivel transfrontalier, reprezintă cam 25.000 pe an din acest număr informație pe care o avem de la centrul Europe Direct. Petițiile dumneavoastră reprezintă, sunt în jur de 2000 pe an. Deci v-am dat niște cifre care să vă ajute să înțelegeți cum stau lucrurile concret pe teren pentru acești cetățeni care au probleme, fiindcă nu toată lumea trimite petițiile către comisia dumneavoastră sau nu toată lumea se adresează către uh, centrul de contact uh, Europe Direct. Și dacă împreună deja avem 27 de mii, dacă adunăm 25 cu 2, vă dați seama ce mare va fi acest număr. Și acesta este motivul pentru care președintele Barroso a însărcinat un comisar cu, a, o, cu um, acoperirea acestei pro- probleme problematice a cetățenilor, fiindcă e clar că e nevoie de răspunsuri concrete la probleme concrete. Nu mai e cazul să ne blocăm în discursuri frumoase, ci trebuie să trecem la fapte concrete. Și această politică a fost influențată de raportul unui alt eurodeputat, domnul Lamassoure, în 2008, care a notat toate obstacole și a dat niște exemple foarte concrete, toate obstacolele cu care se confruntă cetățenii atunci când doresc să se bucure de dreptul la liberă circulație. Și acesta este motivul pentru care, miercuri, este organizat un eveniment uh, special. Știți că trebuie să consolidăm piața internă din motive de natură economică. Numai așa putem supraviețui într-o economie globală dacă vrem ca industria și economia europeană să funcționeze și să avem o piață unică funcțională. Și utilizarea la nivel european a acestei piețe, funcționarea acestei piețe este esențială și de aceea Comisia această miercuri, săptămâna aceasta, va face o prezentare privind relansarea pieței interne. Comisarul Barnier se va adresa presei, dar va fi însoțit de un alt comisar, și anume de mine, fiindcă Comisia a hotărât foarte clar că piața internă nu se referă doar la aspectul economic, ci se referă la oamenii care trăiesc în această piață. Și atunci vom avea cele două fețe ale medaliei care vor fi prezentate miercuri, aspectele economice și raportul privind cetățenia europeană. Deci cum eliminăm barierele, una câte una, dar într-un mod foarte concret, vor fi propuse 25 de acțiuni concrete în acest sens. Deci nu ne vom lua doar angajamente teoretice, ci vom spune până la această dată vom face următorul lucru. Deci un angajament foarte concret privind eliminarea punct cu punct a acestor bariere cu care se confruntă cetățenii atunci când uh, își exercită dreptul la liberă circulație. Fie că e vorba de studenți, lucrători sau persoane care aleg să locuiască într-o altă țară. Sunt liberi să facă acest lucru, dar uneori se confruntă cu probleme foarte mari dacă vor să-și exercite acest drept. Și în acest raport privind cetățenia, aș dori să propun anul 2013 ca an european al cetățeniei europene. Sper că mă voi bucura și de sprijinul Parlamentului. Știu că vă vine să spuneți încă un an dedicat pentru o anumită temă. E adevărat, dar avem nevoie câteodată de un an concret dedicat unui subiect pentru a comasa și coordona toate acțiunile derulate la nivel european și la nivel național fiindcă nu pot să uh, dai directive de la Bruxelles pentru a impune drepturile cetățenilor. Trebuie să existe o colaborare între nivel european, național, regional și local. Și acesta este obiectivul pe care îl avem în vedere atunci când ne gândim la un an european al cetățeniei și sunt sigură că mă pot baza pe sprijinul Comisiei pentru Petiții în acest sens. Mulțumesc pentru prezentare, pentru intervenție, mulțumesc pentru atât de multe sugestii de inițiativă uh, și pentru multele inițiative pe care le-ați prezentat. Acum uh, aș dori să invit pe colegi să intervină. Domnul Boștinaru va fi primul. Mrs. Vice President. Vă mulțumesc, doamnă vicepreședinte, doamne, comis, doamne comisar, mă bucur uh, și mă încurajează declarația dumneavoastră actuală Însă vreau să vă spun că uh, propoziția dumneavoastră, Enough is Enough, a fost poate cea mai bine privită în, recent în Parlamentul European. Așa putem arăta cetățenilor europeni că uh, putem să uh, avem rezultate. În ceea ce privește Comisia Petiții, știți că există trei dimensiuni în legătură cu care uh, intrăm în legătură cu cetățenii europeni și încercăm să le dăm răspunsuri la o dimensiune transfrontaliere. Biodiversitate, mediu și poluare. Și aici v-aș cere susținerea dumneavoastră pentru a da Uniunii Europene instrumentele juridice necesare pentru a aborda la nivel uh, transfrontalier problemele pe care le-am menționat. În al doilea rând, din nou salut uh, poziția dumneavoastră acum când se caută din ce în ce mai mult uh, soluții la nivel național. Este foarte important ca noi, europenii, Parlament, Parlamentul European și Comisia Europeană, să găsească soluții europene la problemele europene din viața de zi cu zi a cetățenilor. Și aș face referire la un lucru extrem de important, încercarea de a limita sau de a controla în mod politic libertatea mass media în anumite state și m-aș referi în special la statul meu, România, în care libertatea media este considerată o vulnerabilitate la adresa securității naționale. Este un lucru fără precedent și dacă ne uităm la strategie, chiar și la strategia Rusiei, nu se va regăsi niciunde o asemenea frază. Și ultima remarcă, eh, inspirată de poziția dumneavoastră. Susținem un parteneriat real între Parlamentul European și Comisia Europeană prin care putem consolida încrederea cetățenilor europeni în instituțiile europene. Nu vorbe, ci fapte. Sunt convins că putem să avem rezultate împreună. Vă mulțumesc, domnule Boștinaru, doamna Gruni. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. Vă mulțumim că ați acceptat uh, invitația noastră. Întotdeauna ne face plăcere să ne întâlnim cu comisarul nostru. Am vorbit deja foarte mult despre drepturile copiilor. Trebuie întotdeauna să îi apărăm pe cei mai mici și fără apărare. Drepturile copiilor datează de mult timp, însă nu au existat progrese uh, importante. Aveți în vedere introducerea unor măsuri obligatorii pentru a proteja copiii împotriva abuzurilor sexuale, de, de exemplu, uh, copiii cu disabilități, educația pentru toți, pentru ca aceștia să poată să se integreze pe piața muncii. De asemenea, vorbim despre lupta împotriva sărăciei și acest lucru trebuie să aibă în vedere și copiii. Ați eh, vorbit și de o directivă cu privire la mediere. Este un lucru interesant. La fel, veți reuși să ajungeți la măsuri uh, obligatorii și constrângătoare juridic. Este întotdeauna dificil atunci când discutăm despre uh, Uh, dreptul de uh, custodie, despre dreptul de vizită și vedem că aceste teme sunt uh, extrem de delicate. În aceste teme, noi, Comisia Petiții, ne găsim într-un fel fără un răspuns, pentru că ni se spune că acestea sunt responsabilități ale statelor membre și noi nu Eh, deținem măsuri constrângătoare. Vă mulțumesc, domnul Șimanski. Eh, mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă comisar, am ascultat cu mare atenție eh, ce ați spus despre comunicarea comisiei în legătură cu plângerea domnului Columbo, în cazul Columbo cunosc aceste lucruri pentru că în mandatul anterior m-am ocupat cu asemenea probleme legate de cetățenii polonezi și mă surprinde atitudinea pasivă a Comisiei. Mm, sunt convins că divizarea competențelor între Uniunea Europeană și statele membre este de importanță majoră. Cu toate acestea, dacă oficiul Jugendamt sau alte oficii fac diferențe între statutul cetățenilor europeni și dacă acționează în mod discriminatoriu, acest lucru este incorrect. În multe cazuri, acest uh, oficiu, jugendant este convins că uh, copilul trebuie să rămână în contact cu părintele de origine germană sau să rămână în contact cu limba germană. În acest caz trebuie să ne întrebăm dacă atitudinea aceasta nu cumva duce la discriminare la nivel transfrontalier. Mai mult, în Bruxelles 2A regăsim prevederi care spun că părinții de orice naționalitate au drepturi egale. Uh, acest oficiu jugendant uh, face dificil faptul ca un părinte care nu este de naționalitate germană să rămână în contact cu copilul său. Nu trebuie să privim aceste probleme cu, uh, ca fiind doar albe și negre. Este o situație complexă și aici comisia mi se pare că este prea pasivă. Se pare că, mi se pare că comisia uh, face referire prea des la competențele naționale. Deseori, problema competențelor Uniunii Europene nu este tratată corespunzător. Doamna Delceva, nu vreau să intervin în discuții, dar poate dacă am avea intervenții mai scurte, am putea să o ascultăm pe doamna comisar și ar fi foarte bine. Mulțumesc! madame. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna comisar, dați-mi voie în primul rând să vă mulțumesc pentru prezență și să îmi exprim încântarea că aveți un dialog de o calitate înaltă cu Parlamentul nostru. De asemenea, chiar dacă trebuie să mai așteptăm încă două săptămâni, uh, bucur că, uh, mă bucur că 2013 va fi anul european al cetățeanului. Însă, întrebările de astăzi sunt două. Pe scurt, prima întrebare. Diversele petiții pe care le primim aici și care privesc copiii cu disabilități și excluziunea de care se suferă acești copii. Excluderea copiilor datorită disabilității este o încălcare a drepturilor fun- lor fundamentale. Ce acțiuni aveți în vedere? Și o întrebare suplimentară. În multe cazuri, în statele membre, ne dăm seama că este nevoie de măsuri suplimentare conform politicilor sociale ați discutat acest lucru, aveți în vedere acțiuni comune cu domnul comisar Andor, pentru că mi se pare că trebuie să existe o coerență mai mare între dumneavoastră la nivel european. A doua întrebare, am vorbit despre protecția drepturilor copilului în situația uh, separărilor transfrontaliere. Eu vă atrag atenția și asupra adopțiilor transfrontaliere care au loc uh, în Europa. Procedurile sunt extrem de îndelungate. Aveți de gând să faceți propuneri în acest sens pentru ca organele competente să respecte termenele care apar deja în documentele oficiale. Și, în general, aveți propuneri în acest domeniu. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Auken. Mulțumesc, doamna comisar. Salut prezența dumneavoastră aici. Vă mulțumesc pentru cele spuse. Iau cuvântul pentru a susține pe domnul boștinarul, boștinarul, pentru că mi se pare crucial ca drepturile fundamentale ale omului, așa cum apar în tratat, să fie considerate ca parte a legislației comunitare. Am avut mai multe exemple în, aceste, în această comisie în care comisia a încercat să se spele pe mâini de anumite lucruri, spunând că este vorba de subsidiaritate. M-am bucurat de discursul dumneavoastră extrem de puternic în legătură cu discriminarea romilor Uh, mulți dintre noi vă susținem și am auzit mesajul pe care l-ați transmis. Discursul dumneavoastră a fost unul extrem de puternic. Vă mulțumim și sperăm că vom putea întreprinde mai multe în legătură cu discriminarea, care este o problemă extrem de serioasă la nivel european. Când vorbim despre uh, libertatea presei, când aud despre uh, România, am impresia că s-a întors Ceaușescu și că din nou uh, a apărut regimul cel vechi. Nu ar trebui să fie o problemă cu care să se confrunte un stat membru. Nu ar trebui să Uh, se limiteze libertatea presei. Aceasta este o problemă pentru noi toți și ne limitează credibilitatea. V-aș solicita susținerea în viitor pentru a avea acest punct pe ordinea noastră de zi. Să nu spunem că este doar problema României sau a Italiei, pentru că dacă nu, vom suferi cu toții. Mulțumesc, domnul Busuti. Mm? Signora Presidente, in ukoll nixtieq li naqgħad mal-kollegi tiegħi biex nifraħ. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc și eu să-i mulțumesc domnului comisar pentru uh, prezența dumisale aici și vreau să susțin propunerea doamnei comisar de a numi anul 2013 anul cetățeniei europene. Cred că acest lucru ar uh, promova drepturile cetățenilor europeni și uh, ei sensibiliza și iar, ei i-ar învăța mai multe lucruri despre drepturile lor. În legătură cu întârzierile la plângerile primite din partea cetățenilor, știm că de foarte multe ori lucrurile durează foarte mult timp atunci când primim petiții din partea cetățenilor. Știu că dumneavoastră, doamnă comisar, aveți o poziție foarte um, vehementă și foarte fermă în ceea ce privește drepturile cetățenilor, dar ce intenționați să faceți pentru a reduce aceste, exager... ex... aceste întârzieri exagerate? În legătură cu problema romilor și a Franței, ați uh, reacționat foarte repede, un lucru lăudabil, dar ce veți face pentru a vă asigura că toți cetățenii uh, vor beneficia de aceeași abordare? În legătură cu drepturile copiilor, după cum uh, a spus uh, și uh, colega mea, legislația în acest domeniu este fragmentată. Sunt multe legi și noi pregătim acum o lege nouă în legătură cu exploatarea sexuală a copiilor, însă nu există o singură lege europeană care să includă toate drepturile copiilor. Acest uh, aspect este foarte important și uh, aș dori ca dumneavoastră să analizați cu mare atenție acest uh, aspect, astfel încât până la sfârșitul mandatului dumneavoastră să lăsați o moștenire foarte importantă în domeniul drepturilor copiilor. Mai doresc să iau cuvântul patru persoane și avem 14 minute cu tot cu răspunsuri, deci vă rog foarte scurt dacă doriți să primiți și un răspuns. Uh, domnul Baio. Köszönöm szót, elnök asszony, értettem célzást, nagyon rövid leszek. Csatlakozom az előttem szólókhoz, tisztelettel köszöntöm. Mulțumesc, domnul președinte. Voi fi uh, concis. Sunt de acord cu uh, antevorbitoarea mea. Vreau, antevorbitorul meu, vreau să-i mulțumesc în primul rând doamnei comisar. Uh, și să o salut. Trebuie să facem uh, astfel încât anul 2013 să fie anul cetățeniei europene. Ar fi bine ca mai multe delegații să susțină această idee. Am o întrebare legată de obiectivele dumneavoastră. Care sunt obiectivele dumneavoastră în uh, materie de luptă împotriva pedopornografiei și împotriva exploatării sexuale a copiilor? Timp de patru ani am fost uh, președintele unei comisii în Ungaria. Ne-am confruntat cu uh, multe probleme pentru că nu exista o strategie europeană pentru copiii cu handicap. Aș vrea să știu dacă aveți alte proiecte în legătură cu această strategie europeană. Domnul Belder are cuvântul. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik had het woord niet gevraagd. Ik zit nog te wachten op de Roemeense... Eh, Mulțumesc, doamnă președinte, însă trebuie să spun că nu am cerut cuvântul. Așteptăm intervenția colegului din România. s Sau doriți să intervină doamna comisar? Nu, spune doamna președinte, mai avem două intervenții. Doamna Valean, nu doriți să interveniți? Briefly, Commissioner, congratulations. You have all... Da, foarte pe scurt vreau să vă spun că aveți susținerea mea și susținerea grupului meu politic, aveți un uh, portofoliu de importanță crucială. Iată care este întrebarea mea. Având în vedere fostul dumneavoastră portofoliu și uh, poziția pe care o dețineți la momentul actual, Iotova. Credeți că vor fi implicate chestiunile de neutralitate în decizia dumneavoastră? Doamna Iotova are cuvântul. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în comisia noastră, domnul comisar. Grupul socialiștilor uh, salută portofoliul dumneavoastră pentru că consideră că era necesar să existe un comisar care să se ocupe de drepturile omului și în special de drepturile copilului. În această comisie, în comisia noastră, am discutat astăzi o problemă foarte gravă legată de copiii cu handicap. Din câte am înțeles, vă veți ocupa în mod special de drepturile copiilor și pregătiți o comunicare specială în legătură cu acest subiect. Aș vrea să știu dacă copiii cu handicap vor beneficia de atenție specială și dacă se vor putea garanta drepturile copiilor cu handicap, dacă se poate face o trimitere specială la acest aspect. Am discutat astăzi problemele copiilor cu disabilități instituționalizați. Și am discutat și standardele sociale de care beneficiază părinții care au îngrijire astfel de copii. Mulțumesc, voi da cuvântul doamnei uh, comisar Reding. Sper că în câteva minute care ne-au mai rămas veți putea răspunde la toate aceste întrebări. Aveți cuvântul. Doamnă președinte, aceasta este o misiune imposibilă, dar voi face tot ce îmi stă în putință pentru a răspunde pe scurt uh, la aceste întrebări, pentru că mai mulți deputați mi-au adresat întrebări similare. Am înțeles de la mai mulți dintre dumneavoastră, considerați că um, ideea de a avea un an al cetățeniei europene în anul 2013 este o inițiativă bună. Vom, uh, ne vom reuni eforturile pentru uh, a încerca să materializăm această um, propunere. Dumneavoastră jucați un rol important pentru că aveți legătură cu cetățenii eh, din eh, circumscripțiile dumneavoastră, așadar veți fi foarte importanți eh, și în procesul de promovare a acestei inițiative. Știu din experiența mea ca președinte al acestei comisii cât de importante sunt întrebările legate de mediu. La momentul respectiv, în urmă cu 20 de ani, în principal era vorba de construcția de drumuri și de uh, siturile Natura uh, 2000. Uh, acestea erau subiectele cele mai importante. Acum, pe ordinea de zi, sunt uh, primordiale uh, biodiversitatea și poluarea. Evident, uh, aceste chestiuni au un impact uh, transfrontalier foarte mare Colega mea responsabilă, colegul meu responsabil pentru mediu, comisarul pentru energie, analizează aceste aspecte transfrontaliere și sunt în totul de acord cu dumneavoastră când spuneți că avem nevoie de soluții europene care să combată curentele naționaliste. Însă acestea nu uh, au uh, o perspectivă suficient uh, de uh, amplă. După cum vedeți, chiar și statele membre mari sunt, de fapt, mici dacă privim în perspectivă. Tocmai de aceea Comisia a decis să relanseze strategia pentru piață internă, atât pentru IMM-uri cât și pentru cetățeni, într-o abordare integrată într-un pachet unic. Mi-ați adresat o întrebare specifică legată de libertatea presei. Vreau să vă spun că mă îngrijorează ce se întâmplă în uh, statul membru la care v-ați referit în general și uh, ce se întâmplă în alte state membre. Eu nu uh, pot uh, semna o sentință uh, asemănătoare celei pe care o ați citat-o dumneavoastră. Presa liberă exagerează de multe ori. Eu nu pot fi de acord cu declarația dumneavoastră. De multe ori e vorba de drepturile persoanelor uh, care sunt încălcate pentru că presa are o uh, putere foarte mare. Însă a spune că presa liberă reprezintă o amenințare pentru securitatea națională, ei bine, trebuie să dovediți acest lucru um, și cred că această dovadă este foarte dificil de, um, de găsit. Cred că presa liberă reprezintă o șansă pentru Europa uh, și foarte mulți jurnaliști uh, se află în mare dificultate și pentru că presa scrisă se confruntă cu o situație economică foarte dificilă la momentul de față, o situație care îi uh, determină pe jurnaliști să nu mai fie atât de liberi cât, ai, cât ar putea să fie. Și mă îngrijorează foarte mult acest aspect eu țin uh, legătura, legătura tot timpul cu uh, editurile și cu uh, organizațiile jurnaliștilor. Foarte mulți uh, membrii s-au exprimat foarte clar uh, în legătură cu drepturile copiilor. Am anunțat uh, deja că vom avea o comunicare în legătură cu drepturile copiilor, o comunicare în care vom analiza problema copiilor uh, în uh, sistemul și al sistemului justiției, sistemului judecătoresc. Adesea părinții uh, care se adresează justiției în probleme legate de copiii lor, cu părinții săraci, devin victime de două ori. copiii nu vor apărea doar în comunicarea noastră privind drepturile copiilor. Ne vom referi la copii și în strategia noastră pentru persoanele cu handicap, care va fi uh, adoptată în uh, curând. Copiii cu handicap vor uh, avea un loc special în strategia generală pentru persoanele cu handicap în legătură cu sărăcia. Am avut o discuție legată de romi și aceasta a fost, în esență, lăsând la o parte problema discriminării, a fost o discuție pe marginea sărăciei extreme. Tocmai de aceea lucrez um, în strânsă cooperare cu comisarul Andor care, și cu colegul Han, care are um, răspunderea gestionării fondurilor, fondurilor regionale pentru a vedea cum putem uh, utiliza în mod optim fondurile de care dispunem și sunt fonduri. Pentru că investim uh, în combaterea sărăciei extreme și, după cum am mai spus și țin să repet, investim în educarea acestor copii. Pentru că dacă nu începem să rezolvăm această problemă, uh, problema faptului că ei, acești copii nu sunt școlarizați, că nu beneficiază de o formare uh, profesională. În 20 de ani de acum încolo vom avea aceleași discuții și vom uh, încerca să rezolvăm aceleași probleme. Aici, de aici trebuie să începem așadar, cu educarea acestor copii. În legătură cu pedopornografia, cu pornografia infantilă, um, doamna Malmstorm uh, a pregătit un regulament în legătură cu uh, protecția copiilor uh, pe internet. Acest regulament este acum în discuție și sper că se va găsi un echilibru corect între drepturile copilului și libertatea internetului, uneori este foarte dificil să ajungem la un echilibru și eu cred că atunci când e vorba de uh, copii și de uh, infracțiunile împotriva copiilor, pentru că pedopornografia este o infracțiune împotriva copiilor, doit souffrir un peu. C'est mon avis. Cred că în acest domeniu în care um, internetul, internetul cred că trebuie să sufere puțin pentru a ne asigura că astfel de crime împotriva copiilor uh, nu uh, vor mai avea loc. Răspund acum și la întrebarea doamnei Vălean legată de libertatea internetului. Știu că întregul Parlament se luptă pentru libertatea internetului. Știți foarte bine că sunt alături de dumneavoastră uh, în această privință, dar uh, trebuie să nu uh, pierdem din vedere acele cazuri foarte puține uh, în care această libertate uh, trebuie să fie puțin uh, limitată. În privința neutralității, după cum știți, Nelly Cruz analizează această problemă împreună cu experții statelor membre și cu Parlamentul. Eu, fără îndoială, voi încerca să ajut la găsirea unei soluții europene. Ultima săptămână am ascultat o observație foarte interesantă din partea unui coleg american care mi-a spus uh, voi europeni ați avut dreptate, uh, în, ați găsit calea cea bună de a aborda problema uh, neutralității. În legătură cu regulamentul Bruxelles 2A și cu Jugendamt, ajungem încă o dată la o chestiune care a fost adusă în discuție de mai multe ori de deputați. Până unde merge subsidiaritatea și uh, unde începe răspunderea europeană? În calitate de comisar, eu pot uh, să fac ce îmi permit tratatele să fac. Tratatele uh, cuprind răspunsul. Săptămâna trecută uh, am uh, publicat un vademecum uh, referitor la aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale. Pentru că aplicarea acestei uh, carte este legată de tratate. Aceasta se aplică atunci când Uniunea Europeană, adică Comisia, dar și dumneavoastră, ca parlamentar și Consiliul, elaborează drept legi europene. Carta se aplică pe întregul proces uh, legislativ și se aplică și atunci când aceste reguli europene sunt uh, transferate în dreptul național și sunt aplicate la nivel național. Vă rog să citiți uh, acest vademecum pentru că explică acolo foarte bine când putem acționa și când nu putem acționa și cred că am creat confuzii dacă am spune cetățenilor noștri că Uniunea Europeană poate să ia măsuri în orice uh, privință și oricând. Nu, există subsidiaritate și aceasta trebuie respectată. În legătură cu Jugendamtul, nu pot să vă spun că nu vă dau un răspuns în această privință. Am văzut răspunsul autorităților germane. Ele s-au referit la interesul copilului. Să vă spun punctul meu de vedere personal. Această problemă, dar să nu-i spun problemă, 13% din uh, căsătoriile uh, de astăzi sunt uh, mariaje mixte, adică unul dintre părinți are naționalitate diferită sau trece în alt stat membru. Cred că fiecare copil are dreptul să aibă doi părinți și dacă, acest, dacă e vorba de o căsătorie mixtă, acest copil are dreptul la două culturi și poate chiar la trei culturi dacă familia trăiește într-un alt stat membru care uh, nu este nici statul uh, mamei, nici statul tatălui. Cred că acest aspect trebuie să fie luat în considerare. Nu mai putem uh, să uităm acest aspect, pentru că libera circulație este un drept explicit al fiecărui cetățean și este și un drept explicit al fiecărui copil să aibă acces la mai multe limbi și la mai multe culturi. Autoritățile uh, au dreptate când încearcă să echilibreze, totuși, să asigură un echilibru între acestea uh, și să nu-i permită unui uh, anumit părinte să exagereze. Uh, Un părinte bun nu nu uită niciodată interesul copilului, dar interesul copilului nu este întotdeauna uh, să învețe doar limba germană, așa cum uh, spun autoritățile germane. În iulie am solicitat mai multe uh, informații în legătură cu acest, această chestiune. Security, freedom, <laughs> Uh, why don't the De ce nu primesc cetățenii un răspuns mai rapid? A fost o întrebare. De ce nu primesc eurodeputații un răspuns mai rapid? Și dumneavoastră vă plângeți în acest sens. Uneori, un răspuns pentru un cetățean nu vine din partea unui singur comisar. Am primit o serie de plângeri în acest sens, însă vreau să vă explic că uneori, de exemplu, eu primesc o astfel de solicitare de răspuns. Dar atunci când serviciile mele pregătesc un răspuns, trebuie să se consulte cu trei sau patru alți comisari care au legătură cu problema respectivă și cu serviciul juridic. Deci lucrurile sunt puțin mai complicate decât par. Și asta, acesta este motivul pentru care e nevoie de mult timp, mult mai mult decât uh, cetățenii consideră acceptabil. Și, într-adevăr, asta este o problemă, fiindcă cetățenilor nu le pasă de faptul că patru comisari și serviciul juridic trebuie să studieze o chestiune. Ei pun o întrebare și așteaptă un răspuns. Și asta este și motivul pentru care am uh, modificat sistemul acesta al um, accesului cetățenilor și am creat acest portal unic. Cetățenii știu cui să se adreseze și apoi distribuirea întrebărilor către serviciul adecvat se face la nivelul acestui oficiu. Cetățeanul nu trebuie să aleagă el unde se uh, unde să-și adreseze întrebarea. Ei se adresează biroului unic și apoi de acolo uh, se distribuie întrebările mai departe pentru a facilita lucrurile. Deci încercăm o reformă uh, a lucrurilor, dar nu e un lucru simplu și nu se poate face chiar așa de repede. Cred că am reușit să răspund la toate întrebările care mi-au fost puse, sper. aplauze uh, meritate. Mulțumim doamnei comisar Reding pentru prezență și această intervenție atât de importantă și sperăm că în întâlnirea pe care printre rânduri ați anticipat-o, în care vom discuta comunicarea făcută, uh, vom reuși să clarificăm și alte aspecte. Sper că veți veni în comisia noastră și ne veți acorda, uh, de dragul vremurilor trecute, o atenție sporită. Am încredere că se va întâmpla așa. În ceea ce privește acum ordinea de zi, ordinea noastră de zi, mâine ne întâlnim și începem cu punctele care au fost um, trecute cu vederea astăzi, deci și începem cu petiția uh, care a fost prezentată de doamna prezentă aici în sală. Deci de la 10 începem și reluăm cu petițiile care nu au fost acoperite astăzi. Mulțumesc!